Sí. Les ruego que vayan tomando asiento. Vă rog să luați loc. O să începem cât de curând. Eh, Bună ziua tuturor. Bună ziua tuturor! Am astăzi plăcerea de a ura bun venit la Parlamentul European a membrilor, deputaților din Parlamentele Europene, Parlamentele Naționale. Obiectivul nostru este să dezbatem pozițiile parlamentelor naționale privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului. Este un subiect foarte important și iată că ne reunim aici cu toții pentru prima dată. Vreau să vă spun că avem 38 de deputați din 23 de camere parlamentare care reprezintă 19 state membre. Și bineînțeles aș dori să urez bun venit cu doamnei comisar care răspunde de chestiunile maritime și pescuit, doamna Damanaki. Îi mulțumim pentru faptul că este cu noi aici astăzi pentru a prezenta viziunea Comisiei Europene asupra acestei chestiuni. Înainte de a începe, aș vrea să vă explic cum vom proceda și sper uh, că va fi cea mai puțin rea variantă pentru a vă putea da tuturor posibilitatea să interveniți. În prima rundă, și spun prima rundă, după prezentarea doamnei comisar și după prezentarea doamnei Patrau, care va vorbi numele Comisiei Parlamentul, Parlamentului, deci în prima rundă voi invita un reprezentant al fiecărui Parlament național, deci dacă uh, sunt două camere, va fi un reprezentant al fiecare camere parlamentare din fiecare țară, care va avea posibilitatea să vorbească patru minute pentru a prezenta viziunea respectivului comitet asupra politicii comune de pescuit. Deci un reprezentat pe cameră legislative. Într-o țară în care sunt două camere legislative, există un reprezentant pentru fiecare cameră aveți cu toții un formular în față, așa încât aș dori să notați în formular persoana care vorbește în numele acelei camere legislative. Unul dintre ușieri o să treacă să strângă aceste formulare și vă rog să puneți numele persoanei care va vorbi. Dacă un reprezentant al unei state membre nu dorește să intervină, nu este obligat să intervină. De aceea aveți acest formular ca să puteți spune acolo cine va interveni și în numele cărei camere legislative. Și apoi, după ce vor fi vorbit reprezentanții camerelor legislative din parlamentele naționale, vom avea o dezbatere în care veți avea posibilitatea ceilalți reprezentanți care n-ați luat cuvântul la prima rundă să interveniți. La fel atunci vor interveni și deputații europeni pentru a doua rundă veți primi un al doilea formular pentru a putea interveni. Deci în prima rundă numai reprezentanții camerelor legislative din parlamentele naționale, iar pentru a doua rundă veți primi un nou formular ca să indicați ce parlamentar doresc să ia cuvântul în această a doua rundă. Aș dori de asemenea să vă anunț că uh, reuniunea noastră este transmisă în direct pe site-ul web al Parlamentului și, fără alte amânări, aș dori să dau cuvântul doamnei comisar Damanaki, care vă va prezenta cam în zece minute poziția Comisiei. Doamna Damanaki, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte Stimați membri ai, ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, nu de multe ori am posibilitatea să mă întâlnesc cu parlamentarii europeni și parlamentarii naționali în același loc, așa încât îmi face deosebit de multă plăcere să fiu astăzi aici. Mai presus de orice, uh, cum tratatul de la Lisabona ne aduce la nouă etapă de cooperare, iar Parlamentul are un rol foarte clar în ce privește deciziile în acest domeniu. De asemenea, parlamentele naționale au și ele un rol sporit. Astăzi aș dori să vă dau o idee apropo de starea actuală a discuțiilor privind reforma politicii comune de, în domeniul pescuitului. Și voi vorbi despre chestiunile care au fost aduse în discuție, chestiuni care au fost aduse în discuție atât în procesul de consultări, cât și la reuniunea recentă cu părțile interesate și cu statele membre, inclusiv Consiliul Informal care a avut loc la Vigo în Spania. Voi începe uh, cu regionalizarea. Regionalizarea este primul punct la care aș dori să mă refer ideea organismelor regionale care uh, să, se referă la diverse baze și la, diverse, la diferențe uh, pornește din mai multe dorințe și va putea îmbrăca mai multe forme. Un lucru este însă clar pentru mine și anume că aceste organisme regionale trebuie să ne aducă rezultatele pe care le dorim. Nu trebuie să creăm structuri noi doar de dragul de a le crea. Aceste structuri noi realmente trebuie să conteze. Planul nostru de regionalizare trebuie să fie organizat în jurul statelor membre și să implice societatea civilă, domeniul, domeniul științific, domeniul pescuit, pescuitului, astfel încât să se adapteze cât mai mult la realitatea locală. Iată de ce avem nevoie de consiliile regionale de consiliere pentru a aduce împreună o, viziunile societății civile și cunoașterea din domeniul pescuitului dialogul regional ne poate ajuta să îmbunătățim atât calitatea gestiunii acestui domeniu, cât și credibilitatea și acceptabilitatea politicilor noastre. Pe calea regionalizării, dacă o luăm pe calea pe regionalizării, înseamnă că ne îndreptăm către pescar și trebuie să găsim căi de a implica domeniul pescuitului ca partener activ în această dezvoltare și aș dori să vă spun că aștept cu nerăbdare părerea dumneavoastră despre această această procedură. Următorul subiect. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să se întrebe acum ce înseamnă regionalizarea, ce presupune regionalizarea pentru Parlamentul European. Și aș dori aici să spun cu multă tărie că, bineînțeles, direcția politică cea mai importantă trebuie să fie hotărâtă în procedura de codecizie împreună cu Parlamentul. Așa încât, de exemplu, planurile pe termen lung și obiectivele acestor planuri, ca și regulile de recoltare, vor continua să fie hotărâte de Parlament împreună cu Consiliul. Cum să atingem aceste obiective? De exemplu, folosind uh, mesaje specifice. Acest lucru poate fi decis de comisie prin acte delegate specificațiile tehnice pentru plase, uh, proiectarea, închiderile temporare, toate acestea pot fi hotărâte de statele membre, ca și măsurile de punere în aplicare. Sunt doar câteva exemple dintr-o listă care nu este evident exhaustivă. Iar acum voi trece la aspectul de piață al reformei noastre. Aici dorim să responsabilizăm mult mai mult organizațiile de producători și să le întărim. Dorim să îi ajutăm pe producători să uh, lege pescuitul de realitățile și de nevoile pieței și să obțină o valoare mai mare pentru produsele lor printr-un marketing îmbunătățit și prin informarea consumatorului. Evident, vom dori să folosim eficient resursele financiare pentru a susține această politică. De asemenea, vrem să scăpăm de toate intervențiile publice uh, care ne duc um, către eliminarea unor elemente, mai ales ținând cont de faptul că uh, în, uh, resursele de pescuit scad foarte mult uh, Lucrul acesta nu mai poate fi justificat. Nu putem să mai justificăm alocarea banilor pentru pescuitul de agrement. Este un lucru foarte clar, însă trebuie să avem un mecanism uh, de uh, stocare pentru a-i ajuta pe pescari să obțină prețuri mai bune și pentru a reglementa piața. Promovarea durabilității înseamnă că peștele care nu se poate vinde trebuie să rămână în mare și dacă aruncăm o privire înainte, sunteți de acord cu mine că trebuie să avem aceleași standarde înalte pe care dorim să le realizăm pentru uh, politica de pescuit internă, atât la nivel uh, internațional cât și la nivel bilateral, deci în relațiile care presupun partenerii terți. Deci, în același timp trebuie să respectăm drepturile omului și chestiunile sociale. Dimensiunea externă trebuie să facă parte integrantă din reforma politicii comune în domeniul pescuitului. Noi trebuie să întărim uh, cooperarea între Comisie, Parlament și Consiliu, de preferat ca parte a unui acord trilateral în care Parlamentul are un rol foarte important. Următoarea chestiune la care aș dori să mă refer este cea a drepturilor individuale de pescuit. Aceste drepturi trebuie să servească unui uh, scop social și să-și asigure o finanțare pentru cei care doresc să-și vândă aceste drepturi. Consider de asemenea că rezervele de pește uh, reprezintă un bun public deci trebuie să ne gândim numai la stabilirea unor uh, drepturi de utilizare pe 10 până la 15 ani după acest termen. Drepturile pot fi prelungite dacă utilizatorul arată că folosește drepturile respective responsabil sau să atunci să revină la deținătorul lor de drept. Aceste drepturi pot să mai joace un alt rol și anume uh, reducerea supracapacității. Încercările noastre de până acum de a rezolva problema problema supracapacității prin uh, finanțarea eliminării vaselor de pescuit nu a dat rezultatele scontate, plus că sunt și, a fost și foarte costisitoare. Pe de altă parte, sistemul acestor drepturi la nivel național uh, a funcționat foarte bine în foarte multe state membre. Flotele au devenit uh, durabile și au um, îndemnat pe pescari să-și asume responsabilitatea. Să vedem ce au realizat aceste drepturi la nivel național. De exemplu, în Danemarca s-a redus capacitatea de pescuit pelagic uh, cu 50% în câțiva ani, iar în uh, pescuitul dimersic în trei ani. Deci asta înseamnă că există, a avut un efect benefic benefic asupra flotei daneze. În Estonia, aceste drepturi au dus la scăderea flotei cu 60% uh, flota spaniolă de pescuit a fost redusă la 200 de vase, deci și aici este o reducere de 30%. Și toate acestea s-au realizat fără a pune uh, povara pe umerii uh, plătitorilor de taxe, ai contribuabililor. Dacă sistemul acestor drepte, drepturi la nivel național pot să reducă capacitatea, nu vă gândiți că ar trebui să încercăm să le folosim în toate toate statele membre. Și înainte de a răspunde la această întrebare, vreau să accentuez un lucru. În viitor, nu vor mai fi scoate din funcțiune vase cu banii contribuabililor. Vreau să fiți absolut siguri în privința asta. Suntem în mijlocul unei crize economice majore. Pur și simplu nu văd că, nu cred că niciun ministru de finanțe dintr-un stat membru să fie de acord să cofinanțeze scoaterea din funcțiune a vaselor de pescuit cu bani din bugetul național. Am discutat această chestiune și nu există posibilitatea să facem acest lucru. Așa că vă atrag atenția că dacă uh, respingeți veți ideea drepturilor despre care uh, vorbeam, o să le dați o lovitură de moarte multor pescari. Uh, pescarii preferă să aibă această opțiune uh, ca opțiune de ieșire că atunci când nu există o altă opțiune. Este foarte adevărat că am primit foarte multe rezerve re, uh, referitor la transferabilitatea acestor drepturi și înțeleg uh, cât de importantă este menținerea acestei uh, stabilități relative, așa încât nu intenționez să propun comercializarea acestor drepturi între pescarii din diferite țări. Sistemul acestor drepturi trebuie să rămână la nivel național, numai la nivel național, Uh, uh, în și să fie comercializate în interiorul statului național, nu transfrontalier. Și acum să vedem care este efectul asupra uh, pescarilor de dimensiuni mici. Ei nu trebuie să fie cuprinși în acest sistem și se pot, pot să adopte acest sistem numai pe bază de voluntariat drepturile acestor pescari, acestor întreprinderi de pescuit de dimensiuni mici nu pot fi cumpărate de vase mai mari și de asemenea trebuie să avem grijă să nu concentrăm prea mult aceste drepturi. Și într-o notă mai generală, în momentul în care, când e vorba de vase de dimensiuni mici, trebuie să avem în vedere un sistem care să fie mai avantajos pentru aceste vase mici, pentru că oricum ele sunt dezavantajate față de vasele mari sunt mult mai limitate în ceea ce privește zona de pescuit datorită dimensiunii și pe de altă parte uh, sunt, uh, presupun, folosirea intensivă a forței de muncă de vasele mari creează mai multe locuri de muncă. Deci întărirea posibilității acestor vase de a intra pe piață este absolut logică. Știu că mulți dintre dumneavoastră uh, acordă multă importanță acestei chestiuni, însă vreau să vă spun că multe state membre, multe guverne, de fapt, nu sunt de acord cu această viziune și nu doresc să acorde o abordare specială vaselor mici Înainte de a conchide, aș dori să mai spun câteva cuvinte despre acuacultură. Este absolut clar că acuacultura nu poate fi disociată de politica comună în domeniul pescuitului, deci trebuie să vedem cum o putem integra în reform, procesul de reformă al politicii comune în domeniul pescuitului. Voi analiza cu multă atență, atenție toate chestiunile ridicate în Comisia Parlamentară apropo de strategia propusă de noi pentru acuacultură. Iar astăzi, împreună cu dumneavoastră, reprezentanții Parlamentelor Naționale, avem posibilitatea de a asculta opiniile dumneavoastră noastră în ceea ce privește acvacultura exprimate direct aici. Și, de fapt, acest lucru este valabil pentru toate chestiunile pe care le-am uh, supus atenției dumneavoastră. Sunteți reprezentanți aleși așa încât trebuie să ne transmiteți viziunile electoratului dumneavoastră. Uh, Până acum noi avem posibilitatea să întrevedem o cooperare bună în viitor, s-ar putea să nu fim de acord asupra tuturor aspectelor, dar avem aceeași dorință și anume un sector al pescuitului mai robust din punct de vedere economic. Și este acest sector este foarte important pentru zonele de coastă pentru că menține locurile de muncă în regiuni unde nu sunt atât de multe locuri de muncă. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept opiniile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamna comisar, vă mulțumim pentru că ați uh, adus în discuție chestiunile cele mai importante pe care trebuie să le dezbatem astăzi, iar acum dau cuvântul uh, raportoarei din partea Parlamentului European, doamna Patrao Neves, așa încât uh, vă rog, doamna Patrao Neves, aveți cuvântul pentru a prezenta poziția Parlamentului privind Carta Verde. Da doamnă președinte a Comisiei pentru Pescuit a Parlamentului European, doamnă comisar, mă bucur foarte mult că vă aflați alături de noi. Stimați colegi eurodeputați, această, iată, avem vizita parlamentarilor naționali și mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Avem uh, așteptări foarte mari eh, din partea acestei reuniuni interparlamentare în ceea ce privește interesul suscitat. Este prima întâlnire după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și aș dori să îi salut și pe ceilalți reprezentanți ai instituțiilor europene și pe toți ceilalți prezenți la eh, ședința noastră de astăzi. Această ocazie este foarte bună pentru a spori dezbaterea privind politica comună de pescuit. După trei luni de la aprobarea în plenară a raportului privind Carta Verde cu privire la reformă, am căpătat o anumită distanță pentru a avea o dezbatere obiectivă și liniștită privind căile de urmat posibile și consecințele probabile. Este un context extraordinar pentru a aduce la oalt colegiuitor, oameni politici care au responsabilități la diverse niveluri uh, în acest proces de reformă. Nu sunt pur și simplu optimistă când spun că poziția Parlamentului European privind PCP-ul este foarte clară și uh, uh, elaborată foarte clar în acest raport și este o poziție care se bucură de consens. Astfel, raportul Parlamentului European reprezintă și un compromis de acțiune foarte puternic. Această poziție a Parlamentului European a fost sporită de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care îi dă competențe de codecizie alături de Consiliu. Ceea ce înseamnă că poziția nu are doar, poziția Parlamentului nu are, nu are doar un efect consultativ, ci o, o adevărată forță în cadrul negocierilor. Trebuie adăugat aici că opțiunile asumate de Parlamentul European s-au arătat uh, încununate de consens în ceea ce privește construirea unui plan sporit de echilibru în contextul sinteze prezentate de comisie în luna aprilie, care a adus la oaltă contrib- uh, diversele contribuții din cazul, cadrul consultării publice. Iar acum începem o nouă fază de reflexie. Avem aici propuneri legislative și cred că este momentul potrivit uh, de a recunoaște accentul pus pe poziția Parlamentului European privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului. Aceste poziții le cunoaște toată lumea, bineînțeles, uh, în structura lor principală și au fost accentuate în acest raport. Este vorba de protecția și conservarea resurselor uh, uh, piscicole în cadrul apărării ecosistemului, valorizării profesionale, aici se, se investește în programe de formare pentru Um, pescari, modele de gestiune, de centralizare, responsabilizare și fiscalizare, aplicând uh, diverse planuri operaționale în funcție de um, diversele flote europene și capacităților de pescuit, gestiunea flotelor de pescuit europene, în care se pune accent pe echilibru între resursele piscicole și capacitatea flotei, acvacultura și uh, produse pescărești, unde se pune accent pe acvacultură care reprezintă o mm, formă de producție de produse alimentare foarte importantă și uh, complementară. Aici uh, este nevoie de o uh, revizuire a cadrului uh, organizației, organizării comune a pieței în ceea ce privește produsele pescărești. Uh, Trebuie să fie stabilite aici criterii foarte clare, iar, uh, nu în ultimul rând, politica maritimă integrată în cadrul unui spațiu european riguros care să ocrotească interesele pescarilor. Între aceste, iată, doresc uh, ca acum să abordez doar trei um, puncte foarte importante în contextul actual. Aici aș dori să mă refer la regionalizare, în primul rând, sau descentralizare, mai bine spus. Vă reamintesc că, că această sugestie s-a făcut deja în Carta Verde a Comisiei și că s-a ajuns la unanimitate în cadrul Parlamentului European cu privire la acest subiect. În unele intervenții ale domnului comisar uh, și a altor uh, reprezentanței comisiei care au abordat această chestiune într-un fel sau altul, s-au sublin, subliniat dificultățile juridice pe care le aduc uh, punerea în aplicare ale, a regionalizării în contextul tratatului de la Lisabona, care S-a, folosit și termen, termenul imposibilitate de armonizare în acest sens, dar este clar că am obținut uh, un, uh, un compromis la care a făcut referire și doamna comisar în ceea ce privește regionalizarea. În fața acestei realități, cred că uh, trebuie să făcute câteva comentarii. În primul rând, Comisia, în momentul în care a vorbit despre regionalizare în Cartea Verde, cunoștea deja orientările tratatului de la Lisabona și se prevedea intrarea în vigoare a acestuia. Iată, deci o realitate bine cunoscută. rând, Cred că juriștii, nu numai că au identificat uh, problemele, dificultățile și chiar imposibilitățile, ar, uh, ei cred că ar trebui să facă un efort pentru a găsi soluții și um, a uh, găsi căi de urmat. S-au enumerat aceste dificultăți, imposibilitatea de a avea decizii orizontale, dar nu s-a prezentat un model de regionalizare. Uh, Aici trebuie să subliniez faptul că în fiecare intervenție a doamnei comisar avem din ce în ce mai multe informații privind această realitate, ceea ce mi se pare un lucru demn de lăudat. Vreau să spun în încheiere că în ceea ce privește o cale de urmat către un compromis, trebuie să se pună accent pe consiliile consultative regionale, așa cum s-a spus aici. Acestea trebuie să aibă un rol mai participativ în ceea ce privește luarea deciziilor, trebuie să devină mai cuprinzătoare în ceea ce privește reprezentativitatea lor și trebuie să aibă la uh, dispoziție instrumentele necesare pentru a-și desfășura activitatea și competențele. O altă chestiune are legătură cu o difer- difer- diferența între pescuitul comercial și de agrement între, și flotele aferente acestora. Aș dori să vă spun că aici am ajuns la, un, la unanimitate în Parlamentul European. Mai întâi trebuie să se facă o diferență între flota industrială și artizanală. În uh, al doilea rând trebuie să existe uh, regimuri foarte clare pentru aceste două tipuri de flote și în al treilea rând trebuie să se facă o redefinire clară a acestor două tipuri de flote. În momentul în care Comisia a vorbit despre redefinirea celor două tipuri de flotă, a făcut referire la trei criterii. Este vorba de dimensiunea embarcațiunilor, numărul echipajului și forța motrice. Aceste criterii, care, să spunem, sunt tradiționale, se, sunt adecvate și se referă la diversitatea flotei uh, europene actuale. Dar există și alte criterii, cum ar fi uh, nivelul tehnologic al, al embarcațiunii sau capacitatea de pescuit, care sunt mult mai potrivite realităților actuale ale flotelor și provocărilor care se confruntă sectorul pescuitului. Dar acestea până acum nu s-au regăsit. Uh, iată de ce mă tem că s-ar putea să nu avem acest avânt de reforme pe care ni-l dorim cu toții. În ultimul rând, aș dori să mă refer la zonele de acces protejat. Politica comună de pescuit a trebuit să garanteze întotdeauna uh, resursele, ocrotirea resurselor piscicole, mai ales în zonele mai uh, slabe, mai fragile, iar aici trebuie să interpretăm derogările din cadrul PCP-ului. Iar în acest, uh, în acest context, consider că derogările anterioare, este vorba de zonele anterioare de, de ocrotire, ar trebui să fie menținute în forma lor actuale și poate chiar, de ce nu, sporite, protejându-se accesul în apele regiunilor ultraperiferice, fiindcă obiectivul este garantarea unei gestiuni echilibrate a ecosistemelor. Astfel, uh, trebuie să garantăm în același timp și viabilitatea economică a comunităților de pescar, care depind foarte mult de resursele haleutice. Iar aceste obiective trebuie să se îmbine cu zonele de uh, pescuit uh, restricționate, limitate la pescuitul artizanal. Iată, aceasta poate să fie ultima noastră ocazie, de vorba de reforma politicii de pescuit comun. În, acest fel am putea să, să um, îmbunătățim situația și avem nevoie de o reformă profundă, așa cum au spus toți tot, toate părțile interesate și, așa cum a subliniat și doamna uh, comisar încă de la începutul activității sale, în perioada audierilor. Îi urez uh, mult uh, curaj și mult succes în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv și puteți conta, bineînțeles, pe ajutorul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați vorbit exact 10 minute, așa cum am stabilit, iar acum, după ce au vorbit doamna comisar și raportorul Parlamentului, voi da cuvântul pentru patru minute fiecăruia și aici la Parlament suntem foarte stricți cu timpii, celor care au solicitat să ia cuvântul în numele statelor membre și al camerelor legislative. Și voi da cuvântul în ordine alfabetică. Deci, în primul rând, voi începe cu Cipru și dau cuvântul domnului T. Tinus Hadanicolas, care va vorbi În numele Camerei Legislative din Cipru, reprezentantul Ciprului are cuvântul patru minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați colegi, uh, doamnelor și domnilor. Știm foarte bine că în anul 2002 a avut loc o reformă majoră a politicii comune de pescuit. Evident că uh, scena pescuitului internațional s-a uh, modificat de atunci. În continuare, ne confruntăm cu o supracapacitate semnificativă în ceea ce privește flotele de pescuit, ceea ce afectează foarte multe stocuri de pești care sunt uh, exploatate în apele Uniunii Europene, ceea ce a afectat viabilitatea multor uh, flote de pescuit europene. Deci, în momentul de față, trecem prin momente dificile în acest domeniu, de aceea avem nevoie de un cadru corespunzător pentru um, uh, a reforma în mod radical politica comună de pescuit, care să devină modernă, de actualitate și care să corespundă standardelor înalte de protecția mediului și de asigurarea unor produse de calitate. trebuie să inversăm tendințele actuale constatate în cadrul politicii comune de pescuit. Ceea ce contează este să avem norme comune care să se aplice tuturor. Cred că există semne, uh, indicii clare privind calea pe care trebuie să o urmăm, iar uh, Cartea Verde a Comisiei Europene ne permite să um, trasăm direcția pe care trebuie să o urmăm în viitor. După cum vă spuneam, lucrurile s-au modificat, iar tratatul de la Lisabona, iată, a intrat în vigoare, ceea ce modifică și uh, derogările existente. Cred că avem nevoie de un sistem uh, cu un uh, proces decizional eficient. Doamnelor și domnilor, cu toții suntem conștienți de multiplele chestiuni care și dificultăți care apar atunci când preconizăm viitoarea reformă a PCP. Permiteți-mi să semnalez doar câteva din uh, punctul de vedere al Republicii Cipriote. În primul rând, în ceea ce privește uh, exploatările piscicole de dimensiuni mici și costiere, e bine, aici trebuie să, ca acestea să fie tratate diferențiat aceste exploatări de dimensiuni mici uh, depind, uh, sunt diferite din loc în loc. Dacă ne gândim la Cipru, poate că cifrele noastre nu sunt uh, um, foarte importante, dar acest sector este foarte important pentru economia și pentru viitorul țării noastre. Trebuie să ne gândim la normele care se aplică în toate statele membre pentru a ne asigura că contribuția respectivă la economia locală este durabilă în viitor. Apoi, în ceea ce privește acvacultura, noi considerăm că durabilitatea acvaculturii trebuie să reprezinte un element esențial în viitor, în viitoarea politică comună în domeniul pescuitului. Și doar un cuvânt în încheiere. Trebuie să vă spun că Trebuie să organizăm astfel de întâlniri pentru ca toate părțile interesate să-și poată exprima punctul de vedere uh, atunci când sunt afectate de reforma politicii comune de pescuit. Deci trebuie să avem posibilitatea să ne întâlnim ca să putem discuta, pentru ca informația să circule și să facem schimb de bune practici și așa mai departe. Deci trebuie să aruncăm nevodul cât mai departe în acest sens. Iar întâlnirea de astăzi este un exemplu excelent pentru uh, întâlniri de acest gen. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. În continuare dau cuvântul reprezentantului Belgiei, domnul Combres. Iar acum vă rog să vă începeți să vă înscrieți la a doua rundă de discuții. Sunt uh, formularele care se împart acum pentru a doua rundă. Deci, domnul Compres are acum cuvântul pentru patru minute. Uh, Mulțumesc uh, mult, doamnă comisar, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Uh, și eu sunt încântat că avem această întâlnire astăzi pentru că politica comună de pescuit devine din ce în ce mai complexă. Dacă ne gândim la procesul de restructurare a acesteia, el arată foarte bine pe hârtie, dar sigur că e important să ascultăm pe doamna comisar să aflăm exact unde se va plasa accentul. Uh, dacă e vorba de durabilitate și de exploatările piscicole mici costiere termenii, terminologia și textul din uh, uh, Cartea Verde se referă și la susținerea financiară, susținerea publică, ceea ce reprezintă de asemenea o componentă importantă, dar la fel de importante sunt inovarea și dezvoltarea, precum și aspectele sociale, educația și formarea care reprezintă părți ale ansamblului uh, în domeniul pescuitului. Dacă ne gândim la conceptul de exploatări piscicole durabile de dimensiuni mici și costiere, ei bine, avem nevoie de dispoziții pentru a ne asigura că aceste exploatări pot fi menținute în mod durabil. De exemplu, Parlamentul flamand este de părere că nu e vorba de locuri, doar de locurile de muncă din acest domeniu, ci și din sectoarele uh, din aval care sunt legate de pescuit și unde sunt nevoie de, unde sunt necesare anumite competențe specifice. Aceste sectoare trebuie să se poată menține și după exercițiul de restructurare. Iată principalele mele contribuții, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum pentru patru minute reprezentantul Danemarcei Domnul Tagelegart, aveți cuvântul patru minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Parlamentului danez vă mulțumim pentru organizarea acestei întâlniri. Eu reprezint Partidul Conservator din Danemarca și sunt foarte încântat să mă aflu astăzi aici pentru a discuta acest subiect atât de important. În Danemarca suntem extrem de îngrijorați uh, de, uh, suntem preocupați de fapt de dorința de a avea o politică comună de pescuit durabilă. În anul 2009 noi am dezbătut Cartea Verde a Comisiei privind viitorul acestei politici în țara noastră și ne dăm seama că această politică se confruntă cu mari dificultăți care nu pot fi rezolvate decât prin strânsă colaborare între instituțiile europene, instanțele naționale și părțile interesate suntem confruntați cu problema suprapescuitului, a pescuitului excesiv, care nu va duce decât la epuizarea stocurilor de pești din mările lumii, eh, ceea ce ar avea consecințe dramatice în viitor și va duce la eh, șomaj masiv. De aceea ar trebui să ne stabilim obiectivul global de a asigura gestiunea durabilă pe termen lung a resurselor piscicole prin corelarea tuturor uh, politicilor din acest domeniu sperăm să obținem rezultate care să simplifice regulile și să, uh, și să prezinte avantaje atât pentru profesioniștii din domeniu cât și pentru autoritățile publice. În Danemarca dorim să uh, introducem stimulente pentru ca uh, vasele uh, um, care fac uh, capturi secundare să nu le mai arunce înapoi în mare, ci să uh, obțină um, posibilități de captură suplimentare astfel încât fiecare flotă să poată folosi uh, cele mai bune posibilități uh, care se adaptează cele mai, cel mai bine situației în care se află. Am dorit să se completeze reglementările existente în prezent uh, astfel încât să existe cote individuale pentru pescar determinate de capturile aduse pe uscat, descărcate, pardon, imediat ce acestea sunt prinse. Cred că vom reuși să obținem cote mai eficiente în acest sens. Un acord privind cotele libere uh, ar fi un mare stimulant uh, față de regimul actual. Astfel, pescarii ar putea să aleagă echipamentul selectiv uh, care li se potrivește cel mai bine și ar putea să aleagă rutele de pescuit care dau rezultatele cele mai bune. Iar aceasta ar fi o consecință naturală a interesului pescarilor uh, de a obține cele mai profitabile rezultate ca urmare a activităților ceea ce ar putea să se însoțească de uh, modificări ale sistemelor de control și în acest sens ar trebui să legăm, uh, să corelăm controlele prin satelit și supravegherea capturilor la bord. Regulamentele, reglementările privind capturile ar trebui să se concentreze asupra uh, cotelor. Regulamentul Uh, care există în prezent, care acoperă atât uh, cotele cât și kilovații, ar trebui să fie modificat pentru a acoperi doar cotele și echipamentele folosite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În continuare are cuvântul reprezentantul Estoniei, domnul Marc Sosar. Patru minute. Aveți cuvântul. Uh, Stimați colegi, uh, din partea uh, tuturor parlamentelor naționale, eu reprezint Partidul Social Democrat din Parlamentul Eston și am analizat și noi intențiile de reformă a politicii comune de pescuit, pe care le considerăm deosebit de importante. Pescuitul uh, are, să nu uităm, și o dimensiune culturală. Mai multe popoare care trăiesc în jurul Mării Baltice văd pescuitul ca pe o parte integrantă a uh, tradițiilor și a culturilor. Gustav al III-lea, un rege suedez, dacă nu mă înșel, a spus odată că supușii săi trebuie să mănânce uh, pești mici cu oase pentru că asta le face bine la sănătate. Dar um, uh, deci pescuitul era foarte important, dar vreau să subliniez altceva legat de reforma din domeniul pescuitului și de uh, Cartea Verde. Noi considerăm că este deosebit de important să susținem uh, drepturile individuale transferabile. Aceste drepturi uh, contribuie la susținerea exploatărilor piscicole costiere și contribuie de asemenea la uh, limitarea pescuitului comercial care adeseori se concentrează în mâinile doar a câtorva companii uh, și de asemenea considerăm că este deosebit de important să vedem care sunt legăturile dintre producător, pescar și consumator. Peștii mici sunt foarte ieftini odată ce sunt descărcați uh, pe țărm în Estonia, dar prețul lor uh, crește enorm în magazine, uh, ceea ce nu e corect pentru consumatori. Suntem de asemenea de părere că trebuie să cooperăm uh, cu pescarii și să-i implicăm în procesul decizional. Pescarii, de asemenea, trebuie să simtă că sunt luați în considerare, fie că e vorba de Parlamentul European, de cercurile științifice, și să știți că sunt și multe femei care sunt implicate în sectorul pescuitului în Estonia și ele trebuie să fie implicate în discuțiile referitoare la pescuitul durabil. Trebuie să acceptăm că pescuitul este unul dintre ultimele moduri tradiționale de viață pentru oameni. Peștele reprezintă o sursă de hrană foarte importantă pentru noi și de aceea trebuie să ne concentrăm și asupra acvaculturii. Cred că ar trebui să fim mai radicali în ceea ce privește acvacultura uh, de ce să nu susținem mai mult pescuitul de coastă, uh, pescuitul tradițional? Diversitatea culturală a Uniunii Europene depinde și de uh, pescuit. Tradițiile noastre din Uniunea Europeană sunt extrem de diverse. M-am gândit foarte mult la această diversitate. Dacă am înțelege ce ne spun peștii, dacă le-am înțelege limba, atunci am înțelege de asemenea nevoia de a conserva diversitatea biologică, biodiversitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul reprezentantul Finlandei, Domnul Matis Nilund, patru minute. Doamnă Președintă, doamnă comisar, stimați colegi, în Finlanda noi apreciem foarte mult faptul că am fost invitați la această reuniune și aș dori să exprim câteva puncte de vedere importante pe care le-am discutat la Parlamentul finlandez. În primul rând, ne face mare plăcere că în această carte verde analizăm problemele cele mai importante, însă am dori să accentuăm uh, faptul că situația resurselor de pește variază de la regiune la regiune. De exemplu, în Marea Nordului, 93% din codul uh, din existent ajunge în plasă înainte să se reproducă măcar o dată. Uh, pentru noi, heringul, de exemplu, este peștele cel mai important, iar figura acolo, cifra acolo este de 20%, deci trebuie să avem foarte multă grijă uh, în momentul în care prezentăm asemenea cifre. poate că ar fi mai bine să lăsăm această politică în seama parlamentelor naționale. Și mai am o chestiune importantă pentru Finlanda pe care vreau să o supun atenției dumneavoastră și anume pescuitul de coastă. Pentru noi, pescuitul de coastă este, înseamnă profitabilitate și aici avem posibilitatea să dezvoltăm echipamente uh, care să permită și pescarilor de mică învergură să obțină susținere și să aibă posibilitatea să jenuiască echipamentul deoarece pescăriile de coastă pot exploata peștele într-o manieră durabilă. Și al treilea element la care doresc să mă refer Uh, se referă la susținerea financiară pentru eliminarea vaselor de pescuit. Trebuie să fie mai eficient uh, acest lucru și trebuie să fie susținut trebuie să avem vase noi, eficiente din punct de vedere energetic, prietenoase cu mediul și trebuie să facem acest lucru fără a spori capacitatea de pescuit. Din contră, aceasta trebuie să scadă. Și ultimul punct, uh, se referă la regulile care îi obligă pe pescari să uh, arunce în apă capturile nedorite. Este un lucru absolut fără sens. Este foarte periculos în Marea Baltică și este ceva care trebuie oprit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În continuare are cuvântul în numele Franței va vorbi reprezentantul adunării naționale, domnul Daniel Fasquel. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, ne bucurăm că Parlamentul European uh, ne-a invitat la acest subiect și în numele meu personal vreau să spun că sunt deputat în adunarea națională, iar colegii mei vor interveni și vor completa ce am eu de spus. Am câteva elemente esențiale. În primul rând mă voi referi la întărirea necesară a cunoașterii științifice a Uniunii Europene și împreună cu marinarii, cu pescarii, apropo de evoluția resurselor de pește. Este un element foarte important și există oarecare grad de neînțelegere, pentru că pe de-o parte sunt marinarii și pescarii și pe de altă parte Comisia Europeană și micul pescar nu mai știe unde se află. Deci mi se pare un punct foarte important care trebuie avut în vedere. Și încă un punct, dacă trebuie să abordăm chestiunea resurselor de pește într-o manieră foarte generală, trebuie să ne gândim la supramăsuri. Sigur că vorbim de regionalizare, dar chestiunea aceasta trebuie abordată de la zonă la zonă, pentru că problemele nu sunt aceleași în toate zonele. Eu sunt, provin dintr-o zonă de pescuit unde se pescuiește multiplu, se pescuiește specii multiple, deci trebuie, sunt anume trăsături specifice care trebuie avute în vedere cu, și sunt dificultăți specifice. Și încă un lucru important, trebuie să îi asociem pe pescari la concepe traducerea și la punerea în aplicare a acestei politici. Iar regionalizarea poate contribui la acest lucru. Și încă un element, necesitatea de a avea o politică comună care să fie pluria, multianuală. Întreprinderile trebuie să aibă vizibilitate și ideea de a aștepta de fiecare dată sfârșitul anului pentru a vedea cum uh, o să funcționeze și cum o să trăiască anul viitor este absolut de nesuportat pentru uh, salariați, pentru șefii întreprinderilor, pentru pescari. Deci trebuie să ținem cont de această dimensiune multianuală. Și cât privește drepturile individuale transferabile, cred că trebuie să fim foarte prudenți aici, pentru că dacă fiecare pescar ar avea un uh, drept individual pe care să-l transfere cum vrea, s-ar ajunge la fenomene de concentrare și de destabilizare a pescuitului în Europa, mai ales pescuitul pescuitul artizanal. Eu, ca și colegii mei, susțin pescuitul artizanal, însă trebuie să știm exact care este definiția acestui tip de pescuit. Există o dezbatere în acest sens, însă mi se pare un punct foarte important. Putem pescui aceeași cantitate de pește cu foarte mulți uh, oameni, dar se poate pescui și aceeași cantitate cu mai puțini oameni. Deci dacă ne gândim la pescuitul durabil, trebuie să protejăm și atât mediul cât și locurile de muncă. Ori vorbim de pescuitul artizanal, ori uh, privilegiem întreprinderile care angajează foarte, mulți, uh, foarte multe persoane. Sunt foarte multe disfuncționalități în această politică, mă gândesc, eu știu, la diverse uh, aspecte, diverse tipuri de pescuit, mă gândesc la aruncarea în apă a mm, capturilor nedorite, există o serie întreagă de tehnici de pescuit care sunt mai agresive mai, sau mai puțin agresive decât altele față de mediu, mediu, se pune și apoi problema consumului uh, de uh, combustibil diesel, de, motori, de motorină pentru motor, motoarele noi. Deci Comisia și Parlamentul ar trebui să reflecteze și la această chestiune. Și apoi se pune problema poziției comunității europene. Mă gândesc la relațiile cu Norvegia și se vorbește foarte mult despre acest lucru, Comisia Europeană trebuie să-și poată proteja interesele. Deci aș dori o politică comună a pescuitului care să fie mai bine înțeleasă și mai umană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum tot pentru Franța, în numele Senatului, va vorbi domnul Charles Cotier. Mulțumesc, doamnă președinte. La Senat uh, avem o trăsătură specifică și anume că nu am răspuns în scris la Carta Verde a Comisiei. Asta nu înseamnă că nu ne interesează, ci că suntem uh, într-o situație care ne impune să cunoaștem mult mai bine propunerile legislative făcute de comisie. Vreau să vă împărtășesc cu unele dintre preocupările Senatului în domeniul gestiunii resurselor. Apare problema cotelor individuale transmisibile și așa cum a spus și colegul de la adunarea națională, dacă toată lumea este de acord uh, pentru apropo de folosirea mai bună a acestor drepturi, trebuie să definim caracteristicile celor care au dreptul să cumpere aceste drepturi, pentru că există riscul concentrării speculative și cred că exemplul Islandei demonstrează exact acest lucru. Apoi, gestiunea capturilor aruncate în mare, a deșeurilor, este un potențial exploziv aici, dar știm că nu există o soluție simplă. E, dacă e ușor de uh, reglat această chestie atunci când uh, este mult mai greu de, de rezolvat în momentul în care capturile sunt la fundul mării. Și un al treilea punct, gestiunea, gestiunea resurselor internaționale. Știm foarte bine că sunt foarte multe controle greu de făcut și ar fi indispensabil să existe o anume coerență, să se întărească controlul și ne punem problema, există chiar această coerență, coerență fără a avea posibilitatea de a face controle în exterior. Și mai vreau să spun ceva. Oare n-ar fi posibil să creăm, eu știu, o etichetare a pescuitului de proximitate pentru a favoriza pescuitul european? Iar pentru viitoarea politică comunitară, care sunt principalele lecții asupra cărora, cărora trebuie să le acordăm atenție, cred că sunt trei. În primul rând, să acordăm atenție supraadministrației în domeniul pescuitului ca în toate domeniile politice europene. O politic, politică impusă de sus nu ar avea niciun fel de șansă să fie acceptată. Și mă gândesc că această lecție este împărtășită de toată lumea. Al, în al doilea rând, ne, nu este posibilă niciun fel de politică fără voință politică. Adică trebuie să fie, acest lucru trebuie să se vadă în texte și în acest domeniu uh, acordăm multă atenție și suntem foarte vigilenți uh, apropo de aspectele sociale. Este aspectele sociale mm, parcă au fost cumva trecute cu vederea de comisie și am dorit să fie reintroduse în text din două puncte de vedere. Pe de o parte formarea profesională pentru personalul din domeniu și pe de altă parte Uh, siguranța, pentru că toată lumea știe că este vorba de uh, o meserie cu riscuri foarte mari și în al treilea rând mă refer la legătura pe care dorim să o menținem între această politică comună a pescuitului și politica agricolă comună uh, pescuitul este foarte important și interesant pentru că politica pescuitului anticipează cumva reforma politicii agricole comune. Și noi dorim foarte mult și am auzit deja uh, acest lucru exprimat de coleg, celălalt coleg din Franța, uh, să se respecte marjele de-a lungul acestei filiere în Cartea Verde, Există un pasaj foarte interesant care se referă la organizațiile de producători și care definește uh, pescuitul în, scopul vânzării. Deci e vorba de raționalizarea unor filiere și noi am dori să se facă pași înainte în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru Germania, în primul rând, va vorbi pentru Bundesrat Doamna Julian Blumf. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, sunt reprezentant al Bundesrat, al Camerei Superioare a Parlamentului și mă bucur că pot să vă prezint aici opiniile noastre în ceea ce privește pescuitul. Noi am desfășurat uh, discuții intense. În noiembrie trecut am avut o reuniune cu Comisia Europeană în cel mai mare port de pescuit de pe coasta Mării Nordului. Structura flotei noastre, nordul Germaniei, uh, este bazată pe familii. E vorba de pescării de mici dimensiuni uh, și flota din această zonă are 780 de vase, nu foarte mari. Aceste întreprinderi de familie sunt preocupate uh, de situația lor viitoare și sunt destul de strâmtorate. Uh, pe de-o parte, datorită costurilor birocrației, pentru că sunt mai bine de 800 de prevederi care trebuie avute în vedere, iar autoritățile de stat uh, uh, le consideră de negestionat și nu o să putem să rezolvăm problema adăugând mult mai multe prevederi și mult mai multă birocrație. Deci comun, politica comună de pescuit trebuie să devină mai prietenoasă și trebuie să fie pusă în aplicare peste tot la fel în toată Uniunea Europeană. Este absolut esențial pentru pași înainte. Și din cauza asta am înregistrat eșecurile pe care le-am înregistrat. Trebuie să existe aceleași prevederi în ce privește suprapescuitul și încărcarea regulilor. Și acum despre supracapacitate în Germania avem asemenea capacități. Noi cred că în, în, în Germania, de fapt, noi nu mai avem supracapacitate, iar tot, totalul uh, capturilor se bazează pe cota națională și acestea trebuie să devină elemente de bază ale politicii comune a pescuitului și este foarte important pentru activitatea de monitorizare și de inspecție. Statele membre au uh, responsabilitatea pescuitului durabil. Acest lucru trebuie să se aplice tuturor țărilor de coastă pentru ca toți pescarii să poată avea asigurate mijloacele de trai este important ca statele membre să-și asume răspunderea în ceea ce privește gestiunea, pentru că dacă acest lucru va fi diluat, atunci pescuitul tradițional în zonele de coastă nu are viitor cât privește viitorul pescăriilor de mici dimensiuni din zonele de coastă, trebuie să analizăm posibilitățile de finanțare a clădirilor noi fără a spori capacitatea. Și este important pentru sănătatea celor aflați la bordul vaselor. Uh, gestionarea resurselor trebuie să fie de asemenea un element uh, central. Trebuie să nu se mai arunce capturile inutile în mare. Și încă mai am câteva sugestii de făcut. În Marea Baltică de apar probleme specifice uh, care sunt specifice Mării Baltice. Deci trebuie să ne gândim cum pot fi întărite regiunile cu ajutorul acestor comitete de consiliere regionale. Ele trebuie să aibă un cuvânt mai mare de spus în politică. Asta nu înseamnă însă un element în plus de birocrație dacă ne gândim la procesul de luare a deciziilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iar acum pentru Bundestag, domnul Holger Ortel. Frau äh, Vorsitzende, Frau Kommissarin. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația făcută de a participa la ședința dumneavoastră de astăzi după masă. Sunt politician de 15 ani Sper că această întâlnire a noastră să nu fie până la urmă o poveste de adormit copii. Vreau să vă spun că noi avem o structură similară în Marea Nordului și în zona Mării Baltice. O treime din țările din jurul acestor mări. Ehm, e bine, în aceste țări operează foarte multe ONG-uri, ceea ce cred eu dovedește că hotărârile luate la Bruxelles sunt uh, subminate. Ați putea să ne asigurați că deciziile luate la Bruxelles nu vor fi trecute cu vederea, nu vor fi subminate. S-a vorbit despre div- diversele tipuri de flote de pescuit. Doamna comisar, Dumneavoastră ați spus că doriți să consolidați comunitatea de pescuit. Aceast, acesta este un semn bun. Avem uh, nevoie de sprijin fără să ajungem la o capacitate excedentară. Flota germană este veche de 30 de ani în medie și trebuie să uh, luăm măsuri de siguranță la bordul acestor nave în ceea ce privește mediul înconjurător, trebuie spus că dacă un pescar dorește să instaleze un nou motor pe o embarcațiune și s-a vorbit uh, despre acest lucru în această după amiază, vor trebui să cheltuiască mai mult, s-ar putea însă să ajungă la avantaje de 25%, dar acest procent de 25% până la urmă va fi acoperit de bani din buzunarul său. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar haideți să vedem ce s-a întâmplat cu, uh, în trecut până acum cu regulamentele și normele europene. Aveam uh, un, uh, un sistem de de capturi aruncate peste bord și avem reguli, reguli la nivel european în ceea ce privește în ceea ce privește mm, dimensiunea ochiurilor plaselor de pescuit. Dar în ceea ce, iar în ceea ce privește stocurile piscicole, cu toți ar trebui să alocăm mai multe fonduri cercetării piscicole. Am vorbit și despre capacitatea excedentară. E bine, sunt de părere că, și știți dumneavoastră acest lucru, că acest lucru nu funcționează pentru Germania, fiindcă nu avem flotă europeană, ci numai flotă națională. Iar dacă vorbim despre capacitate europeană, în cazul Germaniei, Noi am beneficiat de doar 3%, noi, noi reprezentăm doar 3% din capacitatea europeană generală. Spuneți că nu, se va, nu vor exista prime pentru scoaterea din uza navelor pe viitor. Dacă așa stau lucrurile, atunci pescarii care ies la pensie, să spunem așa, vor trebui să aibă un sistem de ajutorare social în cazul în care nu-și mai, de, nu mai desfășoară această uh, activitatea. Ați vorbit despre durabilitate și sunt într totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește importanța acestei chestiuni. Ar trebui, iar în ceea ce privește cotele piscicole, ar trebui să se poată face un schimb la nivel uh, interstatal, uh, nu neapărat uh, o comercializare a acestora, fiindcă trebuie să ne gândim la pescar și la familiile lor până la urmă. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri în ceea ce privește Um, pescuitul de dimensiuni mici aici se va ține cont doar de dimensiunea embarcațiunilor sau nu numai? În ceea ce privește acvacultura în afara Uniunii Europene, avem uh, două sisteme folosite în producția în uh, acvacultură, dacă, dar acestea nu există la nivel, uh, nu există două sisteme la nivel european. Iar în ceea ce privește mediul înconjurător, acesta trebuie să devină o prioritate și în domeniul acvaculturii. Colegul din Estonia s-a referit la pescar- pescăriile artizanale și importanța acestora. În Germania, doar 7% din, uh, din uh, peștele capturat se face folosind această metodă prin, prin intermediul um, pescărilor artizanale și în acest sector avem uh, o ocupare a forței de muncă de 35 de milioane de persoane. Și dacă tot vorbim despre ocupare în uh, acest sector, până la urmă aceste cifre nu vor oglindi situația reală. Acest, uh, această chestiune este una culturală, nu ține doar de locuri de muncă, este vorba de, uh, de o chestiune culturală, fie că vorbim de Germania sau Grecia. Mulțumesc. În numele Greciei vorbește acum domnul Mihail Tselipis. Patru minute. Mulțumesc, Mulțumesc, comisar. Suntem de acord cu Comisia în ceea ce privește nevoia unei reforme a politicii comune a pescuitului. Această reformă se dovedește necesară dacă dorim să soluționăm problema capacității și a durabilității, precum și viabilității economice a comunității Uh, comunităților uh, de pescuit din regiunile vizate. Noi dorim să avem reguli care să ofere un cadru necesar, iar această abordare trebuie să țină cont de nevoile reale, de uh, cerințele pieței și așa mai departe. Acest lucru va sta la baza competitivității noastre. Durabilitatea înseamnă rețelele necesare care să funcționeze și un accent pus pe nevoile sociale și economice. Trebuie să ținem cont și de solicitările comunităților de pescari în tot acest proces. În ceea ce privește zona mediteraneană, reglementarea efortului de pescuit trebuie să fie armonizată cu constatările Consiliului um, Consiliului Consultativ pentru zona med mediteraneană pentru a se putea aplica principiul producției maxime durabile în funcție de capacitatea embarcațiunilor și numărul de vase. În ceea ce privește echipamentul, trebuie să existe flexibilitate în, în ceea ce privește aruncarea capturilor peste bord, care reprezintă un aspect foarte important al randamentului maxim. Trebuie să se poată ține cont de, de capacitatea flotelor naționale, fie că este vorba despre flote din zona mediteraneană sau nu numai. Comunitățile locale depind de pescuit, pescuitul este în mijlocul lor de trai și nu cred că punem destul accent pe pescăriile artizanale de coastă, punând în același timp prea mult accent pe pescuitul industrial. Acvacultura trebuie să fie mai accentuată decât până acum în cadrul politicii comune de pescuit, fiindcă aceasta este importantă, indiferent de dimensiunea întreprinderilor uh, și uh, își aduce contribuția vitalității economice, ajutându-ne să depășim o perioadă de stagnare economică, mai ales în acest context de criză generalizată. Aș dori să vă spun că pe viitor, în cadrul politicii comune de pescuit, Trebuie să analizăm situația piețelor, a producătorilor, bineînțeles, și să vedem ce reguli se aplică furnizării pe piață, furnizării, aprovizionarea cu produse pescărești de înaltă calitate. Conchid prin a spune că politica de pescuit comună trebuie să pună mai mult accent asupra dimensiunii sociale, precum și asupra dimensiunii economice și de mediu. Sunt de părere că astfel vom reuși să dăm o mână de ajutor regiunilor care caută surse noi de vitalitate. Iar dacă facem lucrurile cum trebuie, vom avea o industrie de pescuit viabilă. Pentru Irlanda, doi intervenienți, în primul rând, în numele Parlamentului, domnului, domnul Sihan, patru minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, stimați colegi. Vreau să mă refer la două chestiuni. În primul rând este vorba de acces. Și aici aș dori să revin la comentariile doamnei comisar privind IT urile Aș dori um, ca acestea să fie revizuite pentru a se ține cont de limita de 20 de mile față de coastă cu noi aranjamente care uh, să um, ajute comunitățile de pescari care depind de pescuit. Apele uh, costale trebuie, de coastă trebuie să fie limitate na, flotei naționale pentru așa pentru a se ține cont de situația IMM-urilor. Accesul la apele de coastă a reprezentat o chestiune foarte importantă în industria pescuitului de mult timp. Iar în procesul de consultări, Irlanda este de părere că ar trebui să se prelungească aceste limite de la 6 la 12 mile până la 20 de mile, iar regulile care se aplică la ora actuală la zona de 6 mile se vor ajunge până la 10 mile, iar iar în zona de, două, de 10 mile se va, aceasta se va prelungi până la 20 eh, de mile. Aceste zone sunt eh, habitat eh, pentru foarte multe specii de pești și crustacee și sunt folosite și în scop turistic. Iată de ce Irlanda consideră că statele membre de coastă trebuie să aibă un plan de gestionare a zonelor de coastă care să se bazeze pe o abordare care să pună accent pe ecosisteme. Irlanda dorește ca comunitățile insulare indigente, așa cum avem noi în Irlanda, să fie ajutate în ceea ce privește planuri, planurile de pescuit, fiindcă acestea depind de pescuit, bineînțeles, aceasta este mijlocul de trai. Aș vrea să mai vorbesc despre acvacultură. Irlanda caută aici să reinvigoreze acest sector, având o foaie de parcurs care are ca scopuri creșterea și armonizarea cu legislația europeană. Va crește cererea de uh, produse piscicole, iar uh, în cazul înregistrării unui deficit, în cazul uh, Um, peștilor sălbatici, putem să ne bazăm pe acvacultură. Aici um, bunurile importante ar putea să, importate ar putea să reprezinte unele riscuri la adresa sănătății și trebuie să ne asigurăm că există reguli care gestionează acest uh, sector. Producția uh, producția Irlandei este între primele cinci dintre, din statele Uniunii Europene și s-ar putea ca aceasta să crească cu 61 la 30. Uh, piața crustaceelor uh, suferă de presiune, fiindcă interesele mediului înconjurător și interesele industriei se ciocnesc aici. Uh, această problemă trebuie soluționată. Noi considerăm că trebuie respectate cele mai înalte standarde în ceea ce privește mediul înconjurător. Și suntem de părere că uh, e nevoie de revigorarea sectorului acvaculturii pentru a um, echilibra deficitul, deficitul de plăți. Asta pentru că Uniunea Europeană depinde prea mult de uh, depinde prea mult de fructe de mare import, export, importate, mă scuzați. Și, bineînțeles, va reprezenta un potențial de creare de locuri de muncă. Mulțumesc. În numele Senatului Irlandez va interveni domnul Michael McCarthy. Aveți cuvântul patru minute. <clears throat> Mulțumesc, mulțumesc doamnă uh, președinte, doamnă comisar, uh, colegi parlamentari, sunt încântat să fiu uh, aici pentru a vă prezenta poziția Irlandei um, cu privire la reforma politicii comune de pescuit. Aș vrea doar să mă refer pe scurt la um, cotele individuale transferabile, la preferințele de la Haga și la problema capturilor aruncate în mare. Uh, Um, la ultima întâlnire a ministrului uh, din domeniul pescuitului au stabilit uh, capturile totale uh, per permise, dar asta în condiții de stabilitate relativă. Um, statele membre uh, decid cum să-și aloce cotele între pescari, dar în Irlanda pescuitul este tratat ca un bun public. De aceea eu mă opun ferm ideii de privatizare și fac apel la dumneavoastră, doamnă comisar, să vă gândiți la modul în care uh, sistemul evoluează și să mențineți această poziție pentru că Irlanda, de exemplu, uh, se confruntă cu o recesiune puternică, ca multe alte state membre, iar pescuitul este un sector care, ne, care este absolut necesar pentru noi și uh, trebuie să inversăm tendința și să asigurăm durabilitatea și viabilitatea comunităților care depind de activitățile maritime pentru a obține venituri. Uh, și venituri care sunt uh, medii sau chiar mici. Deci vă rog, doamnă comisar, să vă gândiți la impactul social al acestui proces. În Irlanda, uh, pescuitul este un bun național, cum vă spuneam, și suntem de părere că trebuie să rămână un domeniu public, pentru că privatizarea ar fi în detrimentul populației și acest lucru a reieșit clar nu ar trebui să se facă privatizare cu forța, ci pescuitul trebuie să rămână la nivel național ca activitate publică. Uh, deci, doamnă comisar, fac apel la dumneavoastră din nou să vă gândiți la impactul social al reformei. În ceea ce privește stabilitatea, noi uh, promovăm un sistem corect, echitabil este foarte dificil pentru noi să constatăm că alte țări uh, împing înainte ideea stabilității relative, dar noi considerăm că aceste, că trebuie să se fie depuse eforturi suplimentare pentru a menține status quo-ul existent. Um, în acordul de la Haga din 1996 s-a stabilit ca Irlanda și Marea Britanie să beneficieze de cote suplimentare de pescuit uh, pentru a recunoaște starea subdezvoltată a industriei de pescuit din Irlanda în momentul intrării în Uniunea Europeană precum și pentru a recunoaște nevoile uh, zonelor costiere periferice. Se lua în considerare povara puternică plasată asupra Irlandei într-o zonă de pescuit de 200 de mile de la coastă. De aceea, garanțiile din acordul de la Haga sunt foarte importante pentru țara noastră. Acesta este un acord politic oficial care a fost uh, semnat de toate statele membre și vă cerem, doamnă comisar, ca aceste cote și preferințele de la Haga să fie consacrate în noua politică comună de pescuit. Aceasta este poziția Irlandei. Vă rog să, accept, să acceptați uh, fundamentele pentru aceasta. Capturile rearuncate în mare sunt sigur un subiect controversat. Noi Uh, susținem interdicția pescuitului pentru stocurile epuizate și dorim să se modifice echipamentele de pescuit pentru a reduce capturile secundare în colaborare cu specialiștii din acest domeniu, cu oamenii de știință pentru a identifica care sunt schimbările necesare. În concluzie, doamnă președinte, în încheiere vă fac apel la dumneavoastră să vă gândiți la aspectele sociale ale reformei propuse. Mulțumesc pentru Camera Deputaților din Italia. Are cuvântul domnul Paolo Rossi. Grazie, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru uh, oportunitatea acestei posibilități de discuție între parlamentele naționale și um, instituțiile europene. Criza Uh, criza internațională nu a simplificat deloc viața pescarilor din țările noastre și nici politica comună în domeniul pescuitului, care continuă să fie foarte importantă um, și trebuie să ne gândim și la echilibrul ecologic delicat, uh, la echilibrul stocurilor de pești. Uh, acest echilibru extrem de fragil și trebuie să fie în conformitate cu capacitatea de pescuit. Și să nu uităm că în prezent avem o supracapacitate de pescuit, ceea ce afectează aceste stocuri uh, fragile, vulnerabile de pești. Uh, să nu uităm criza anterioară cu care ne-am confruntat, cu costuri foarte ridicate ale petrolului. Acum aceasta este amplificată și de uh, dificultăți structurale. În Italia noi am pierdut în ultima vreme peste 5500 de locuri de muncă în domeniul pescuitului. Deci avem nevoie într-adevăr de o reformă radicală care să aibă în vedere sau să reducă, pardon, complexitatea sistemului de reglementare existent. Acest lucru este absolut necesar. Apoi, avem nevoie de un proces uh, decizional uh, simplificat care să aplice principiul subsidiarității. Sigur, există un centru, dar există și o dimensiune regională reală în domeniul pescuitului. De aceea, implicarea la nivel regional este esențială. Uh, regiunile nu trebuie să fie lăsate în afara sistemului. Regiunile trebuie să participe și pentru că numai durabilitatea pe termen lung va putea să asigure un uh, viitor economic viabil este esențial să dispunem de un sistem care să uh, asigure conservarea resurselor și a rezervelor, iar noi în Uniunea Europeană trebuie să uh, jucăm un rol de lider la nivel mondial să fim mai eficienți în combaterea pescuitului uh, ilegal, nedeclarat și nereglementat. Pentru că acolo putem într-adevăr să avem un cuvânt de spus eu sunt în favoarea introducerii um, unui element de diversificare la nivel regional pentru că centralizarea este contraproductivă. Avem nevoie de norme diferențiate pentru uh, pescăriile mici uh, de coastă, fiindcă ele pot să contribuie semnificativ la vitalitatea economică a comunităților costiere de pescari care uh, au o istorie îndelungată în acest sector. Vă mulțumesc! Acum, pentru Polonia, pentru Senat, are cuvântul domnul Krocikovski. Poate că n-am pronunțat tocmai bine, spune doamna președinte. Aveți cuvântul patru minute. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, uh, doamnă comisar, stimați uh, membri. Vorbesc în numele Senatului polonez și Aș vrea să vă spun că în numele Camerei pe care o reprezint există o serie de idei uh, importante pe care aș vrea să le prezint aici. Cred că Acum, când discutăm despre politica comună în domeniul pescuitului, este important să recunoaștem există multe voci, multe puncte de vedere. Ceea ce contează este să putem privi în jurul nostru și să ascultăm cu atenție ce are fiecare de spus și la ce nivel. Cu toții uh, ne dorim să intervină o schimbare astfel încât să asigurăm un randament maxim, dar și durabil, pentru viitorul acestui sector. Este important, de asemenea, ca efortul de pescuit și flota de pescuit să uh, să rămână în echilibru și de asemenea trebuie să ne asigurăm că veniturile din acest sector sunt la un nivel echitabil. Poate că elementul cheie ar fi să menținem competitivitatea industriei pescuitului în Uniunea Europeană. Să nu uităm că noi importăm uh, pește și produse din pește, produse piscicole. Nu trebuie să privim Uniunea Europeană izolat față de restul lumii. Trebuie să ne asigurăm că există transparență și trasabilitate a produselor piscicole. Trebuie să știm de unde vin acestea. La fel și peștii. Pescuitul nu este singura dimensiune a economiei locale, este o parte uh, a industriilor locale. Trebuie să ne asigurăm însă că acest sector poate rămâne, se poate menține la nivel local. De aceea avem nevoie de o gestiune simplificată a pescuitului, o implicare mai mare a sectorului în procesul decizional. Aceasta este calea spre viitor. Avem nevoie de un acces mai facil, mai ușor la informație și exact asta ne-a spus astăzi doamna comisar atunci când a vorbit despre cotele transferabile. Aceasta este o latură Um, a drepturilor uh, individuale transferabile. Trebuie să confirm, să susțin ceea ce au spus uh, anumiți antevorbitori în legătură cu temerile lor în ceea ce privește suprapescuitul și capturile aruncate în mare. Nu Cred că trebuie să ne asigurăm că situația acestor capturi uh, rearuncate în mare este ținută sub control, mai ales în zona Mării Baltice, pentru că Asta înseamnă să ai grijă de, de, de să menții uh, stocurile de pește și să protejezi mediul în același timp. Cred că trebuie să privim înapoi la situația din trecut și să revizuim legislația aplicabilă uh, cu siguranță Parlamentul are un rol de jucat în acest sens și Comisia, dar cred că și noi, cei din Parlamentele Naționale, trebuie să avem un cuvânt de spus. Mulțumesc. În numele Seimului polonez va vorbi acum domnul Ladislav Șuca. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. În intervenția mea mă voi concentra asupra patru aspecte principale legate de politica comună în domeniul pescuitului. În general, Polonia susține um, raționamentul uh, care stă la baza nevoii de a uh, reforma această politică și suntem de acord cu uh, Comisia că situația uh, industriei pescuitului trebuie să fie îmbunătățită. Uh, și, într-un fel, dispunem de o trusă de unelte. Avem fondul uh, Uniunii Europene pentru pescuit, uh, care ar trebui să aducă o valoare în plus. Trebuie să îl valorificăm la maximum să, și să valorificăm resursele care ne stau la dispoziție așa cum trebuie. O treime din flota noastră de pescuit pur și simplu s-a pierdut, nu a fost folosită și are repercursiunea uh, aceasta a fost repercursiunea politicii aplicate de până acum. Um, o treime din flota noastră a plecat în lume și, bineînțeles, a luat odată cu ea întreaga tradiție și istorie a acestui sector. De aceea avem nevoie de o reformă uh, a politicii comune care să fie credibilă. Când vorbim despre regionalizare și descentralizare, trebuie să ne asigurăm că dispunem de informațiile științifice actualizate care trebuie să meargă în mână în mână cu uh, procesul decizional, nu numai de la Bruxelles, ci și de la nivelul regiunilor. Uh, reforma PCP nu se va bucura de succes decât dacă este combinată cu o restructurare a ajutoarelor financiare, a susținerii financiare. Trebuie să existe principii clare, indiscutabile, care să se aplice pentru ajutoarele financiare acordate um, comunităților de pescuit. Noi în Polonia înțelegem acest lucru și uh, încă într-un mod foarte clar și direct. Acest lucru este foarte important pentru propriile noastre regiuni uh, de pescuit costiere. Și acum, în încheiere, un cuvânt, câteva cuvinte de fapt despre un alt subiect. Uh, este vorba de stabilitatea relativă. Noi suntem în favoarea menținerii principiului de stabilitate relativă uh, în forma sa actuală, adică să menținem status quo-ul când e vorba de stabilitate relativă. Acest lucru a, s-a aflat în centrul politicii comune de pescuit încă de la conceperea acesteia. Este un principiu care și-a demonstrat eficiența și, după părerea noastră, merită să fie menținut, să fie o parte componentă a acestei politici Cred că dacă am modifica acest principiu, rezultatele ar fi negative asupra viitorului. Mulțumesc. Mulțumesc în numele Portugaliei domnului Ulises Pereira. 4 minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Vreau să salut pe toți cei prezinți și uh, pe doamna Patrau Neveș, mai ales pe compatriota mea, pentru activitatea excelentă în redactarea acestui raport uh, care se bucură de atât de mult consens în Parlamentul European. Vreau să vă vorbesc despre importanța pe care o acordă Parlamentul European uh, politicii pescuitului și uh, convergența opiniilor între partidele, partidele politice. În momentul în care am discutat acest document, au fost implicați armatorii, Uh, pescarii, o, societatea civilă, reprezentanții mediului înconjurător și așa mai departe. A, uh, așa cum a spus și colega mea, doamna Ferreira, care exprimă majoritatea parlamentară din Portugalia și nu neapărat a partidului său. O altă chestiune mai importantă care necesită grija noastră este următoarea. Avem nevoie de o armonizare între cele trei dimensiuni la care se referă reforma politicii comune de pescuit. Este vorba de și pilonul de mediu care are nevoie de resurse și de durabilitate, pilonul social ca factor de coeziune teritorială și de identificare a comunităților de pescuit și pilonul economic, căci fără venituri din pescuit nu avem investiții, nu avem uh, ocupare, nu avem vase de pescuit. Trebuie ca aceste trei, acești trei piloni să fie uh, construiți fără să fie privilegiat vreunul în detrimentul celuilalt. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, trebuie să creăm condiții uh, care să țină cont de modelul actual. Iar aici se recomandă o regionalizare, iar uh, multe competențe sunt delegate statelor membre, iar acestea sunt mai lărgite în uh, aplicarea principiului subsidiarității. Statele membre trebuie să implice cât mai mult reprezentanții sectorului pentru a se crea sinergii uh, și pentru a soluționa conflicte de interese, garantând cât mai, cât mai, o, cât, o cât mai bună gestiune. În ceea ce privește sistemul de, de evaluare a problemelor existente, cum, cum ar fi diferențele între flotele industriale și flotele de dimensiuni restrânse de coastă. Trebuie să ne bazăm pe politicile publice și pe principiul uh, uh, veniturilor maxime, producției maxime, maxime. Um, trebuie spus uh, că trebuie să luptăm împotriva aruncării capturilor înapoi în mare. În ceea ce privește drepturile de pescuit transferabile, acestea nu sunt neapărat, nu se referă neapărat, nu ar trebui să se Uh, aplice pentru um, pescăriile, pentru pescuitul artizanal, ci pentru cel industrial. Trebuie să ne dăm seama unde există pescuit excedentar și capacitate excedentară. Trebuie să soluționăm inegalități uh, între controlele la nivelul statelor membre. Pentru uh, Portugalia acest proces este foarte important și trebuie ca, acesta să, ca această țară, țara noastră să joace un rol foarte activ. Iată de ce trebuie să uh, avem un sistem foarte clar și transparent. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Slovenia, doi reprezentanți. În primul rând o să dăm cuvântul reprezentantului adunării parlamentare, Doamna Breda Pecken. Hvala za besedo, gospa predsednica. dan in Mulțumesc uh, mult, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, doamnă comisar. Vă salut și în personal acum. Uh, noi susținem reforma politicii comune în domeniul pescuitului, precum și pozițiile, uh, ideile, de fapt, uh, prezentate în Cartea Verde. Însă considerăm că experiența noastră legată de politica comună în domeniul pescuitului de până acum, precum și uh, Um, din dezbaterile purtate, există o serie de pași distincți prevăzuți până în anul 2013 care nu se îndreaptă în direcția corectă, ci uh, mai avem în continuare nevoie de o reformă uh, pentru perioada 2014-2020 care să ne permită să implementăm uh, diferite obiective pentru menținerea acvaculturii. Deci efortul de pescuit trebuie să fie redus acolo unde uh, pescuitul este excesiv sau activitățile ar trebui, activitățile ar trebui să fie canalizate spre alte direcții. Am putea să acționăm și folosind uh, alte tehnologii, acționând astfel încât la nivel național uh, uh, oamenii să nu cedeze sub presiunile politice sau sub presiunile sectorului. Nu este suficient să îi redirecționăm pe pescari spre alte sectoare. Nu trebuie să uităm că până la urmă pescarii sunt ființe umane care uh, trebuie să-și câștige existența. Dacă nu o pot face prin pescuit, atunci ar trebui să-i ajutăm. Comisia, prin politica comună în domeniul pescuitului, are răspunderea de a face acest lucru. Trebuie să-i ajute pe pescari. În ceea ce privește capturile totale uh, permise, acestea trebuie să fie stabilite în contextul uh, fiecarei specii distincte uh, ținând cont, de exemplu, de uh, uh, puieți uh, și nu în fiecare an aceleași cote trebuie să se aplice pentru aceeași specie, ci ar trebui să uh, ca uh, nivelul capturilor permise să varieze, să fie în alternanță de la un an la altul. Aș vrea să subliniez, de fapt, să vă reamintesc uh, practica de durată din Italia, care în urmă cu 25 de ani i-a oprit pe pescari să mai uh, prindă puiet de pește și în acea perioadă pescarii au avut dreptul la anumite compensații. Dar uh, chiar uh, profesioniștii din domeniu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în acest domeniu. În 2013, până în 2013, de fapt, fiecare stat ar putea să-și dezvolte propriile planuri în acest domeniu. Iar acum, în ceea ce privește sensibilizarea publicului a cetățenilor cu privire la durabilitatea pescuitului în Uniunea Europeană, acesta ar trebui să fie un al treilea pas preconizat. Știu că mi-am depășit deja timpul, dar mai vreau să adaug ceva. Mulțumesc foarte mult. În numele Spaniei, reprezentanții ambelor camere, iar acum dau cuvântul pentru Congresul Deputaților doamnei Maria Antonia Tropilio. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt Maria Antonia Trohilie, președinta pentru Comisiei pentru Mediu, Agricultură și Pescuit al Congresului Deputaților. În primul rând vreau să-mi exprim mulțumirea pentru invitația la participa, la, de a participa la această reuniune și pentru posibilitatea de a auzi, de a face acest schimb de vederi cu parlamentele naționale și cu Parlamentul European. Acum o lună, la începutul lui mai, sub președinția spaniolă, la Vigo a avut loc o reuniune informală a ministrilor pescuitelor. S-au făcut schimburi de vederi asupra documentului de sinteză pregătit de comisie și s-au examinat orientările conferinței care a avut loc în La Corunia, și s-au discutat și chestiunile importante referitoare la reforma și guvernanța, gestiunea resurselor de pescuit, pescuitul costier și artizanal, dar și dimensiunea externă a pescuitului. Vreau să vă spun că și la reuniunea aceea, ca și la cea de astăzi, se pare că există un interes foarte mare al tuturor delegațiilor ca pescuitul să devină mai durabil în viitor, în următorii zece ani Există totuși poziții diferite apropo de mecanismele de aplicare pentru a atinge aceste obiective iar în următoarele câteva luni vor avea loc evenimente cruciale pentru că această politică comună din 2012 va fi una dintre cele mai ambițioase și va trebui să aibă obiective clare, fără niciun fel de ambiguitate, printre ele fiind uh, ideea pescuitului durabil care să fie viabil și care să asigure acestui sector un nivel de viață demn și să asigure și locurile de muncă în zonele costiere. Am auzit acest lucru de la foarte mulți delegați, dar mă voi referi și la alte aspecte. Unele dintre ele mi se par absolut cruciale. E vorba de obiectivele politice ale politicii comune de pescuit. Trebuie să definim clar aceste obiective pentru că este un element fundamental al reformei formularea actuală a obiectivelor acestei reforme și anume garantarea condițiilor economice de mediu și social durabile, fără a stabili care dintre aceste trei trebuie considerată prioritate, va, pune, va ridica foarte multe dificultăți în momentul în care se vor lua decizii, pentru că e greu să se aplice în practică toate cele trei complementele, mai ales dacă ne gândim la durabilitatea socioeconomică care merge cumva împotriva durabilității de mediu. În al doilea rând, politica maritimă integrată este o noutate față de reformele anterioare ale politicii comune de pescuit și trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru. Și apoi gestiunea recurselor de pescuit, deși sunt elemente noi care trebuie integrate, accentul ecosistemic pare foarte important și în, în acest sens exploatarea pescăriilor pe baza principiului randamentului maxim durabil care reprezintă un pas înainte. Reducerea capturilor aruncate în mare va fi un element esențial care trebuie să fie reglementat în viitoarea reformă a politicii comune de pescuit și aici trebuie să existe consens larg. Și apoi cotele de pescuit, aș vrea să mă refer la aceste chestiuni. Trebuie să facem pași înainte, trebuie să vedem cum se poate gestiona gestiona altfel activitatea de pescuit, cum se pot folosi drepturile de pescuit. Nu există soluții unice pentru că există um, pescării cu totul și cu totul diferite și trebuie să ținem seama de această varietate. Mm, poate fi uh, o soluție folosirea drepturilor individuale pentru pescările de sisteme mari, dar nu trebuie să se aplice flotelor costiere și flotelor artizanale, pentru că aici trebuie să uh, aibă întâietate mai ales aspectul social și nu cel economic. Mulțumesc foarte mult și pentru Senatul Spaniol are cuvântul domnul Torres Colometa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor uh, deputați din diversele state membre pentru a putea vedea care este viitorul politicii comune a pescuit, trebuie să vedem care este situația actuală a pescuitului și ce cale trebuie urmată pentru a ajunge la acel viitor. Istoria politicii comunitare de pescuit este rezultatul evoluției istorice a procesului de construcție europeană și nu putem să vedem altfel lucrurile. În acest proces au existat și alte obiective politice care pentru cetățenii europeni au fost mai importante decât dezvoltarea unei politici comune eh, eficace și eficientă. A fost sacrificiul pe care a trebuit să-l facă pescuitul european și acum vedem rezultatele acestei politici în ceea ce privește conservarea resurselor și în ceea ce privește progresul economic și social al acestui domeniu, care nu a fost extraordinar. Suntem, uh, cred că dacă aplicăm um, măsuri politice și dacă ne bazăm pe rezultatele științifice, pe cunoașterea științifice și cu ajutorul sindicatelor, cred că vom atinge obiectivele pe care ni le propunem. Reforma politicii comune de pescuit are în vedere mai multe puncte de vedere și voi încerca acum să ne aducem și propria contribuție. Și în primul rând, supracapacitatea flotei, identificarea flotelor care au supracapacitate și uh, studierea resurselor din zonele respective pentru a determina care este capacitatea necesară pentru a avea, pentru a îndeplini obiectivele de durabilitate și eficiență. Obiectivele politice, cum spunea foarte bine doamna deputat din Congresul Deputaților din Spania, doamna Trujillo, politice politica de pescuit comună trebuie să aibă obiective sociale, economice și ecologice și fără să le prioritizeze. Pentru că dacă vrem să avem locuri de muncă de calitate în acest domeniu, trebuie să avem și posibilitatea unor locuri de muncă alternative în zonele costiere. Trebuie adoptate motive pentru, mă, măsuri pentru ca aceste obiective să fie puse în practică. Este vorba de autocontrol, autogestiune pe lanțul alimentar până la consumator pentru a răspunde la îndeplinirea obiectivelor politicii comune de pescuit. Dar trebuie să facem și diagnosticul reprezentativității organizațiilor din domeniul pescuitului pentru a putea vedea care sunt metodele și mijloacele necesare. De asemenea, trebuie să vedem cum se pot pune în practică aceste măsuri de autocontrol, ținând cont de creșterile de producție la nivelul acestui sector. Trebuie să stabilim niște metode de compensații pentru aceste măsuri de autocontrol eficiente. Regimuri diferențiate pentru a proteja eh, flotele artizanale mai ales dacă ne gândim la impactul socioeconomic pentru a putea conserva, pentru a putea păstra țesătura socială, culturală. Trebuie să de, definim foarte bine conceptul acesta de pescuit artizanal pe tot parcursul Uniunii Europene. Și în același timp trebuie să ne gândim că sub presiunea acestui sistem, introducerea drepturilor transferabile individuale, uh, pentru că dacă ne gândim la zonele rezervate pentru um, statele naționale, acest lucru trebuie, va avea un impact asupra comerțului și piețelor. Este absolut necesar să se stabilească măsurile pentru a vedea care sunt diferențele dintre prețul la origine și prețul produselor pescărești, pentru că nu există o relație clară între preț și riscul acestei activități. Trebuie stabilite măsurile necesare pentru ca acest sector să aibă influența necesară pe uh, acest lanț de la mare până la consumator trebuie să se identifice foarte clar și să se identifice calitatea acestor produse pentru a asigura egalitatea de competitivitate. Și mai ales dacă ne gândim și la țările terțe. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și în cele din urmă, la sfârșitul acestei primei runde, reprezentantul Suediei, domnul Larsen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Parlamentul suedez uh, are un acord larg asupra uh, necesității acestei reforme. Putem să reușim, dar trebuie să facem eforturile necesare pentru a reuși și trebuie să fim gata să luăm niște hotărâri destul de grele pe termen scurt. S-a vorbit aici despre aspectele economice, economice și sociale ale acestor hotărâri. Dar când am discutat în Suedia această chestiune și când am discutat uh, cu, uh, la Parlament și cu părțile interesate, am constatat că durabilitatea de mediu este o precondiție a durabilității economice și sociale. Nu, asta înseamnă că, nu, nu, că noi nu considerăm că durabilitatea economică și socială n-ar fi importantă, dar nu poate exista în afara celuilalt tip de durabilitate. Uh, Aș vrea să mă refer acum la un element uh, important al reformei și anume procesul de luare a deciziilor și anume tipul de decizii care se iau astăzi în momentul în care la sfârșitul anului se adună Consiliul pentru Pescuit și stabilește ce e de stabilit pentru anul viitor. Avem nevoie de decizii pe termen lung, care să se bazeze pe niște principii generale uh, asupra cărora să cadă de acord Parlamentul și Consiliul pentru a avea o viziune a dezvoltării pe termen lung. Aceste decizii tehnice pe termen scurt trebuie să fie delegate către comisar, către comisie sau către organizațiile regionale. Și încă ceva, Gestiunea regională sau gestionarea la nivel regional este foarte importantă, deoarece sunt foarte mari diferențele dintre regiuni și dacă vrem ca această reformă să fie acceptată de toată lumea, trebuie să-i avem pe toți în devere cercetători, pescari, toată lumea trebuie să, să instaureze un dialog care să ducă la un consens larg. Toată lumea trebuie să fie implicată pentru ca toată lumea să-și asume responsabilitatea și un element de bază la care dorim să ne referim este uh, gestionarea planurilor pe termen lung. Trebuie să uh, extindem acest lucru către alte zone de pescuit un exemplu este Marea Baltică, unde resursele de cod sunt în creștere. Putem să vorbim din perspectiva randamentului maxim durabil și a existat un asemenea plan pentru Marea Baltică, și absolut toți, nu, nu putem fi siguri că toți politicienii o să ia decizii um, rezonabile, dar un asemenea plan uh, evită deciziile pe termen scurt. Știu că nu mai am timp, așa că vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Larson. Acum, după prima rundă, doamna comisar dorește să intervină pe scurt, deoarece trebuie să plece. Vor rămâne în continuare reprezentanții al comisiei care vor putea interveni. Are cuvântul doamna comisar. Uh, Îmi doresc să mulțumesc uh, tuturor pentru contribuțiile făcute. M-am bucurat uh, să ascult ce aveți de spus, uh, ați avut uh, contribuții foarte pertinente și vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putință să țin cont de toate observațiile făcute. Vă rog să înțelegeți, să înțelegeți că putem avea dezbateri rodnice asupra unor subiecte, dar există unele chestiuni care nu țin de reforma politicii de pescuit comune. Și aș dori să subliniez faptul că nu sunt în măsură să-mi dau uh, cu părerea asupra chestiunilor stipulate în tratat. Cu toții trebuie să respectăm tratatele. Nu le putem schimba, nu putem face nimic, astfel încât nu aș dori să abordez chestiuni delicate care oglindesc discuții îndelungate între statele membre și care se manifestă într-un fel sau altul în tratate. Iată deci, trebuie să menținem o anumită stabilitate și aș dori să vă spun foarte limpede că nu putem discuta acum despre schimbarea acestor lucruri. Trebuie să păstrăm realizările noastre la accesul la uh, ape, la zona de pescuit, nu putem să revoluționăm totuși politica comună de pescuit. Chiar dacă aș dori să fac acest lucru, nu aș putea. Vreau să fiu sinceră și deschisă cu dumneavoastră, astfel încât vă rog să, să ne concentrăm asupra lucrurilor, asupra chestiunilor care pot fi schimbate, astfel încât să putem discuta și să ajungem la hotărâri. Acestea fiind spuse, aș dori să vă mulțumesc tuturor, fiindcă, dacă am înțeles eu bine, și cred că am înțeles bine, Există un consens general în ceea ce privește principalele linii ale reformei PCP-ului. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, celor care s-au referit la eforturile, eforturile depuse în Carta Verde și în hotările noastre de a împăca toate aspectele politicilor noastre. Este vorba de durabilitate, dimensiunea socială și competitivitatea industriilor noastre. Trebuie să uh, Facem eforturi în continuare pentru a îmbina aceste trei dimensiuni. Ar fi foarte ușor să spunem că o singură dimensiune, cum ar fi durabilitatea sau cea socială sau uh, competitivitatea industrială, are prioritate. Dar dacă o anume, uh, un anume pilon capătă prioritate, atunci nu vom avea o reformă care să dea rezultate concrete, iar noi ne dorim rezultate concrete. Există un consens în ceea ce privește regionalizarea în egală măsură. Iar aici s-au făcut foarte multe propuneri în acest sens și o să încerc să țin cont de toate acestea. S-au făcut foarte multe observații și în legătură cu nevoia de a spori organizațiile, de a consolida organizațiile de producători și responsabilitatea industriei. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și vom face tot ce ne stă în putință pentru a găsi o soluție în acest sens. Există un consens general și în ceea ce privește nevoia de a, de a exista o de intervenție între în lanțul uh, dintre pesc, pescar și uh, produsele de consum pescărești. Avem aici uh, o lacună o posibilitate de mm, plus valoare, însă o sumedenie de persoane profită de acest lanț și foarte multe probleme care ne confruntăm, fiindcă sunt foarte multe produse care nu sunt consumate ca alimente, deci e nevoie aici de schimbări și mă bucur că toată lumea, că mulți dintre dumneavoastră au subliniat acest lucru. Mă bucură faptul că nu nu ați vorbit despre un tratament special pentru pescăriile de artizanale, Bineînțeles, trebuie să vedem cum definim aceste pescării artizanale. Înțeleg că avem mai multe posibilități. Trebuie să avem reguli simple. Acest lucru este extrem de important, astfel încât toată lumea să înțeleagă ce dorim să facem. S-au manif- manifestat uh, îngrijorări în ceea ce privește acvacultura și sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Dacă importăm atâta pește de peste tot și dacă trebuie, iată, să ne menținem stocurile piscicole într-o, într-o stare de reproducere, atunci va trebui să oferim ajutor uh, pescarilor noștri și cred că acvacultura, investițiile în acest domeniu pot oferi foarte mult potențial în ceea ce privește locuri de muncă și produse care pot înlocui uh, ceea ce luăm din alte sectoare. O ultimă remarcă în uh, ceea ce privește drepturile transferabile individuale care rămân o problemă. După mine, cum v-am spus, uh, stocurile de pește sunt uh, stocurile haliutice sunt un bun public. Iată de ce nu putem să le dăm nimănui. Vorbim aici despre drepturi de acces, de folosire, de exploatare a acestor stocuri haleutice despre asta vorbim. Vom uh, oferi dreptul de utilizare, de exploatare unor persoane care dețin deja vase de pescuit, care au o legătură cu sectorul pescuitului. Dar vom mai discuta de despre acest lucru. Vorbim despre acordarea drepturilor de utilizare pentru o anumită perioadă, de pildă 10 ani, 15 ani, după care, dacă drepturile sunt folosite cum trebuie, acestea pot fi renoite. Altfel, altfel acestea sunt retrase. Deci nu, nu vorbim în niciun, niciun fel despre privatizare, așa cum am auzit că s-ar fi spus aici. Aceste stocuri de pește sunt un bun public, iată de ce vorbim despre drepturi de utilizare. Dar, bineînțeles, vom putea continua această discuție, fiindcă părerile sunt divergente aici, dar aș dori ca toți să înțelegeți că nu... Și aici repet, pentru a fi foarte limpede, nu avem bani pentru um, scoaterea din uz a navelor. Nu avem bani. Și aș dori să subliniez că și dacă aș, am găsit niște bani pentru, pentru această situație, am discutat cu statele membre și aș dori și vă mărturisesc că că niciun ministru de finanțe din niciun stat membru nu poate aloca uh, finanțe din contribuția Eh, națională. Deci ce ne facem cu pescarii? Nu putem să le dăm bani pentru scoaterea din uza a navelor, a vaselor și dacă nu le dăm posibilitatea să-și vândă drepturile de pescuit, ce facem? Nu putem să le acordăm pensionare timpurie, fiindcă niciun ministru de finanțe din statele membre nu mai poate fi de acord cu acest lucru, așa că ce facem? Vă rog să fiți realiști. și să vă întrebați ce, ce vom face cu pescarii, cu această capacitate excedentară dacă nu avem altă soluție. Vă spun sincer că avem trei soluții. Pensionarea anticipată sau uh, drepturile transferabile individuale sau scoaterea din us a navelor. Îmi pare rău, dacă, îmi pare rău că trebuie să plec, am depășit deja timpul, trebuia să plec la patru jumătate, dar dacă aveți sugestii, dacă aveți propuneri, sunt deschisă, trimiteți-mi un uh, e-mail sau contactați-mă în alt fel. Dar până acum și vreau să vă spun că că am uh, încercat să găsim alte soluții în procesul de consultare, nu am găsit uh, o altă metodă care să ofere competitivitatea industriilor coeziune socială și um, maximizarea beneficiilor profitului. Sunt uh, de acord cu îngrijorările manifestate de dumneavoastră și sunt de acord cu în ceea ce privește aceste drepturi de folosire, uh, drepturi individuale transferabile. Aici este vorba și de ocrotirea flotelor mai mici, de ace- din motiv pentru care nu vor exista drepturi transferabile între embarcațiuni mici și embarcațiuni mari, dar nu pot să, ex- să exclud acest eh, aspect eh, din posibilitățile noastre de soluționare, dar vom mai discuta această chestiune dacă doriți. Vă mulțumesc și sper să ne vedem în curând. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Cred că a fost foarte interesantă această primă rundă de discuții. O să vedem când vor vorbi comis, reprezentanții comisiei eh, la a doua rundă vă vor informa și vă mulțumim că ne-ați acordat uh, acest timp uh, deputaților europeni și deputaților din statele membre. Vă mulțumim foarte mult și vom continua cu lucrările reuniunii noastre. Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí. de Vă rog, domnilor deputați. Am două liste pentru a doua rundă. În această rundă vor interveni și colegii deputați europeni. Și am aici zece reprezentanți ai statelor membre, iar uh, din partea Parlamentului European sunt 7. Deci cred că o să fie unul câte unul, pe rând. și dacă sunt probleme de timp, o să dau prioritate reprezentanților statelor membre pentru ca toată lumea uh, care vine din afară să poată interveni. Noi putem să vorbim și altă dată. În primul rând, în numele Bulgariei, dau cuvântul domnului Penko Atanason. O să încercăm să vorbim câte trei minute fiecare. Cred că este suficient. Trebuie să terminăm la șase și jumătate pentru două motive. În primul rând pentru că avem un cocktail în onoarea invitațiilor noștri, unde dumneavoastră vă puteți discuta cu eurodeputații și apoi eh, la șase jumate interprenții trebuie să plece, deci după cum vedeți e greu să lucrăm într-o singură limbă. Deci la șase jumate trebuie să terminăm. Cu trei minute cred că toată lumea va avea timp să intervină, așa încât insist, dau cuvântul în primul rând domnului Pencu Atanason, reprezentantul Bulgariei. Trei minute. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că suntem presați de timp. Noi, după prezentare, trebuie să plecăm, dar aș dori să vă spun câteva cuvinte despre poziția noastră privind cele discutate. Ne interesează mai multe aspecte. În primul rând, gestionarea pescuitului, ținându-se cont de specificitățile naționale. Suntem de părere că politica comună ar trebui să se bazeze pe știință și în același timp să țină cont de specificitățile diverselor regiuni. Fiindcă este foarte important să avem criterii valabile pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. E nevoie să adoptăm principii de bază, obiective pe termen lung, la nivelul Uniunii Europene, iar regiunile ar trebui să dobândească dreptul de a hotărâ care sunt măsurile pe care doresc să le folosească spre a-și atinge obiectivele pe termen lung. gestionarea durabilă a resurselor piscicole. piscicole. Bulgaria și România sunt singurele două state membre din regiunea Mării Negre. Resursele haleutice nu sunt stabilite exact și trebuie să rezolvăm această chestiune cu vecinii noștri în ceea ce privește sistemele folosite. Suntem pentru sporirea, consolidarea acvaculturii, fiindcă aceasta va reprezenta un înlocuitor pentru deficiențele din politicile noastre. În al treilea rând, politica structurală și aspectul financiar. Aceste chestiuni sunt foarte importante pentru Bulgaria, fiindcă finanțarea publică ar trebui să continue în noua programă, eh, perioadă de programare, după părerea noastră, fiindcă există unele activități care uh, nu pot fi desfășurate fără finanțare publică, de pildă înlocuirea flotei. O altă chestiune o reprezintă gestionarea pescuitului artizanal și de coastă. Aici se pun unele probleme culturale și se aplică aici criterii ce trebuie identificate atât la nivel regional cât și național spre a putea conserva resursele pentru a ocroti mediul marin și dezvoltarea locală a regiunilor. Bulgaria este de părere că caracteristicile pescuitului de coastă ar putea să implice ambarcațiuni cu o lungime de până la 12 metri care să activeze într-o zonă de 12 metri. Acum, eu la señora... numele Parlamentului European, doamna Gezbaria. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă felicit pentru această inițiativă. Cred că ne face să ne cunoaștem cu deputații din parlamentele europene. Cred că ne aflăm în fața unei reforme foarte importante, reforma politicii comune de pescuit. Raportul este foarte bun, s-a bucurat de consens este un raport care vorbește despre drepturi, dar și despre garanții. garanții. Problemele trebuie abordate astfel încât să ajungem la o reformă coerentă care să dureze în timp modificarea gestionării, problema cotelor, problema aruncării captorilor în apă, piața, uh, organizarea comună a pieței, toate aceste drepturi individuale transferabile de care s-a vorbit aici și care apar ca o contrapondere pentru pescuitul artizanal. Înțelegem foarte bine uh, pentru că s-ar putea ajunge la o concentrare a puterii în, numărul, în mâinile unor mari întreprinderi. Este o manieră de a reglementa piața, este vorba de un drept de utilizare, pentru că până acum se vindea licența uh, și acesta era un element de piață care poate fi uh, limitat, căruia, pentru care se poate stabili o cotă și ar putea să fie o soluție. Și apoi acordurile internaționale de care s-a vorbit și întotdeauna sunt uh, tot felul de bănuieli legate de aceste acorduri internaționale, pentru că uh, unele care trebuie să uh, ridicăm valoarea etică a acestor acorduri de pescuit pentru a contribui la dezvoltarea democratică a țărilor respective. Trebuie să, ca această politică să ducă la durabilitatea mediului social, politic și uh, ambiental. Deci vrem să mulțumim raportoarei, uh, trebuie să gândim pentru viitor soluții pentru anii viitori. Deci cred că trebuie să punem nu întrebări individuale, nu soluții pentru astăzi, ci soluții pentru mâine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și în continuare, în numele Franței, doamna Leloc are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să adresez, doamne comisar, Uh, trei lucruri. Bretania critică modul în care s-a abordat uh, um, capacitatea excedentară a flotelor uh, la nivel comunitar și nu la nivel regional. Efectele sunt grave și vreau să vă întreb în ce fel regionalizarea va putea să reducă efortul de pescuit. Asta în primul rând. În al doilea rând, întrebarea mea se referă la noua uh, politică comunitară de uh, pescuit, nu ar trebui să avem o certificare politică și controlată pentru uh, a putea să nu rămânem în paradoxul importurilor crescând de fără nicio constrângere, astfel în, uh, asta în contextul în care normele europene sunt foarte constrângătoare. În al treilea rând, vorbiți despre comunitatea maritimă și situația uh, sa gravă în absența dimensiu dimensiunii umane și a faptului că nu se ține cont de aspectul social și economic, iar dacă dorim dezvoltare durabilă, nu putem să ignorăm aceste aspecte. Cum ați dori să le introduceți dumneavoastră? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În continuare, numele Parlamentului, domnul vicepreședinte al Parlamentului European, firește. Alors, euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această întâlnire este, este binevenită și indispensabilă, fiindcă le permite colegilor noștri din parlamentele naționale să aibă un schimb de păreri și să aibă acces la unele informații noi. Dat fiindcă nu am foarte mult timp la dispoziție, Aș dori ca să, să-i uh, spun colegii mele ca bretoni să vorbesc despre problema importurilor, care într-adevăr este o problemă care nu ne-a scăpat, fiindcă noi importăm 60% din consumul nostru la nivel european, uh, iată un proces deloc de neglijat și cred că dacă dorim să să ne păstrăm uh, pescări, pescăriile, este important să aplicăm aceleași norme la import, aceleași norme pe care le aplicăm pentru pescarii noștri. Uh, trebuie să facem acest lucru, fiindcă altfel uh, pescarii cad victimă unei concurențe neloiale. Ar trebui, deci, să avem o trasabilitate de mediu sanitară și socială pentru toate aceste produse. Mă refer mai ales la produsele de acvacultură care provin din uh, extremul orient, dar și din alte țări și care invadează pur și simplu rafturile magazinelor noastre. Acestea trebuie să fie clasate ca uh, Uh, produse sensibile, e vorba de produsele de, de acvacultură, pentru a putea menține un, mențin, un, uh, un nivel rezonabil de mm, taxe vamale. Stimați colegi, toate acestea se vor regăsi într-un raport pe care îl voi prezenta Comisiei pe 22 iunie și sper în Parlament la începutul lunii iulie. Și acest, aici este vorba de supraviețuirea uh, pescarilor noștri, fiindcă dacă nu rezolvăm problema importurilor, uh, degeaba ne gândim uh, la uh, echitabilitate, la măsuri tehnice, dacă nu rezolvăm problema importurilor, în 10 sau 15 ani nu va mai exista pescuit european. De altfel, sunt într totul de acord cu tot ce s-a spus până acum și cred că, <laughs> și acum mă propun, mă, și acum ceea ce privește Uh, cotele individuale transferabile la nivelul, nu la nivelul Europei, ci la nivelul fiecărui stat membru, ar putea să reprezinte o soluție la această problemă și acum am vorbit în numele doamnei comisar. Vă mulțumesc. Mă bucur, uh, domnule vicepreședinte. Am spus la nivel național mergem cu toții într-o direcție, în direcția pozitivă. Spun acest lucru pentru ca parlamentarii din statele membre să vadă că și noi avem aici probleme, dar că mergem cu toții uh, către găsirea unui compromis. Am spus la nivel național, am spus la nivel național, spune vorbitorul. Președinta, și eu v-am auzit și am spus că mergem înainte, nu? O să... Bun. În orice caz, mă bucur foarte mult să aud această opinie exprimată de dumneavoastră, spune președinta. Iar eu mă bucur să vă văd, spune vorbitorul. Mă îndoiesc că nu am putea să luptăm pentru o politică comună fără să aibă viitor. Și tot în numele Franței, o să iau lucrurile în ordine alfabetică pentru statele membre, pentru parlamentarii europeni, în ordinea cererii de luare de cuvânt. Domnule Comte, Lăcu, mă scuzați, mă scuzați, spune președinta. Domnul Lăcu. Uh, mulțumesc, da, Lăcu este numele meu. Uh, aș vrea să-mi exprim punctul de vedere în ceea ce privește Marea Mediter- Mediterană, pentru că uh, sunt deputat și al Uniunii pentru Marea Mediterană. Uh, Cred că pescarii sunt cei mai buni observatori ai mării, dar astăzi, din păcate, pescarii nu prea mai înțeleg reglementările uh, aplicabile, care sunt elaborate mai degrabă în funcție de caracteristicile mărilor din nord, fie că e vorba de Baltică, de nordul Oceanului Atlantic, Uh, și așa mai departe, sau de Marea Nordului. De aceea pledez în favoarea regionalizării, pentru că trebuie să ținem cont de realitatea locală, de realitățile maritime, iar în Marea Mediterană lucrurile stau altfel decât în alte părți. De aceea vă reamintesc că îmi doresc foarte mult regionalizarea, fiindcă altfel vor exista foarte multe neînțelegeri. Deci, în cadrul elaborării uh, regulamentelor trebuie să se țină cont și de uh, uh, părerea pescarilor, pentru că în Marea Mediterană s-a interzis o metodă tradițională de pescuit, uh, um, ceea ce este mare păcat, fiindcă în uh, în Japonia, în Pacific, uh, acest lucru este permis și deci, haideți, era vorba de uh, năvoadele arunc, uh, aruncate în larg. Deci, sistemul de organizare tradițional și istoric funcționa foarte bine. Uh, există așa pescarii reușesc să se autoreglementeze fără a fi nevoiți să respecte regulamente europene, pentru că ei vor să transmită generației următoare această posibilitate de a fi un bun pescar și aș vrea să vă reamintesc problema concurenței cu țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene și aici avem o problemă reală, fiindcă ele nu respectă aceleași reguli. Deci noi, europenii, trebuie să fim foarte atenți pentru că pescarii noștri nu înțeleg întotdeauna cum stau lucrurile. Și în cele din urmă aș vrea să vă vorbesc, vorbesc despre casarea navelor sau retragerea navelor. Ce o să înțeleagă pescarii? Că Europa a finanțat aceste nave și acum le retrage. Vă vorbesc despre tonul roșu în Mediterana. Um, nu știu exact cum îi vom uh, ajuta pe cei care au fost incitați să folosească, uh, încurajați să folosească o anumită metodă de pescuit. Și acum, în ceea ce privește acvacultura, uh, Um, aș vrea să vă reamintesc că zonele noastre de coastă sunt uh, um, au mari probleme, mai ales în ceea ce privește anumite specie de stridii și vă reamintesc de aceea că cooperarea între pescari și oamenii de știință trebuie să fie îmbunătățită. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele Parlamentului European, colegul nostru, domnul Robarcic din Polonia. Dziękuję Domnul Grubacek, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește cotele individuale transferabile, acesta a devenit, cred că, un fel de Bastilia pentru membrii francezi. Aș vrea să vă Uh, reiau întrebarea adresată de reprezentantul Parlamentului Eston și de ceea ce a spus Islanda când e vorba de uh, cotele transferabile individuale. Avem exemple privind aplicarea acestora în trecut în diferite regiuni ale lumii. Profesorul uh, Thomas Hoyrup, de exemplu, din Copenhaga, a vorbit despre riscurile care uh, ar apărea ca urmare a aplicării acestor cote în exploatări piscicole de dimensiuni mici în regiunile costiere. Aș vrea să uh, îi spun doamnei Isabel Le, Levin uh, ce inspecție în teren fructuoasă am avut uh, am, uh, secretariatul ne-a ajutat să organizăm această inspecție și am putut să constatăm ce se întâmplă cu exploatările piscicole de costiere. De multe ori, companiile uh, mari distrug aceste exploatări de mici dimensiuni. Iar aceste exploatări trebuie să poată funcționa trebuie să se mențină singure pe picioare și aici e o problemă legată de echilibrul dintre companii mari și exploatări de dimensiuni mici, care apare atunci când se alocă cotele de pescuit. Guvernul polonez este de acord cu introducerea cotelor individuale transferabile, dar acest lucru nu a fost confirmat. Eu am încercat să uh, subliniez dezavantajele acestui sistem. Comisarul Borg, uh, la încheierea mandatului său, s-a, încheiat, s-a adresat uh, Parlamentului European și a vorbit despre uh, exploatările piscicole din Marea Baltică și de prețul pe care l-au plătit acestea odată cu introducerea politicii comune în domeniul pescuitului. Uh, dar nu așa, trebu- nu așa trebuia să fie introdus un uh, pilot, proiect pilot în Marea Baltică în domeniul acestor cote. Mulțumesc, a fost un exemplu pe care l-am dat data trecută și nu l-ați acceptat. E un exemplu care nu are nimic uh, de a face cu realitatea. Este pur și simplu un exemplu, putem să spun orice altceva. Și acum Doamna Cornelia avem de la Bundestag, Germania. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc în mod explicit uh, Comisiei pentru inițiativa pe care a avut-o cu privire la reforma uh, radicală pentru a uh, face față exploatării comerciale excesive um, a um, stocurilor de pește în Europa. Eu reprezint uh, Partidul Ecologist în Bundestag și vreau să fac câteva observații privind Cartea Verde. Părerea noastră este că în viitor va trebui să permitem pescuitul numai pe baza cercetării științifice, pe principiul durabilității și nu să ne bazăm pe decizii luate de miniștri. Um, o uh, cerință cheie este să se impună interdicții pentru speciile uh, a, pardon, pentru capturile care nu pot supraviețui. Toate capturile trebuie să fie descărcate și măsurate um, pentru a evita uh, capturile secundare, deși evident că nu vom putea să le evităm. Orice uh, soluție tehnologică am aplica. Deci vor trebui să existe măsuri diferite pentru diferite tipuri de pești pentru a ne asigura că cât mai multe exemplare de pește supraviețuiesc. În ceea ce privește Uh, descărcarea capturilor, aici trebuie să existe o interdicție a schimburilor între capturi și Uniunea Europeană vrea să instituie o limitare a capturilor pentru a împiedica pescuitul excesiv. Acest lucru s-a bucurat de succes într-o oarecare măsură, dar uh, uneori uh, capacitatea unor exploatări este uh, stabilită la un nivel mult prea ridicat. Ministrii au convenit cu privire la aceste niveluri și să nu uităm nici de problema pescuitului ilegal. În ceea ce privește privatizarea, mă bucur că doamna comisar a vorbit de drepturile utilizatorilor și nu de privatizare, fiindcă e vorba de o resursă comună aici, așa că trebuie să fim foarte atenți să nu permitem o și mai mare concentrare a acestor resurse în mâinile unor companii bogate. Trebuie să ne asigurăm că această, protec- această uh, bogăție comună, pescuitul, uh, este protejată în Uniunea Europeană ar trebui să existe un sistem de permise cu o taxă de 10% de plătit din profitul uh, obținut din activitatea de pescuit uh, ar trebui să fie un drept stabilit în funcție de posibilitățile economice. Ar trebui să se elimine subvențiile în domeniul pescuitului, iar măsurile de stimulare a pescuitului trebuie să se uh, bazeze doar pe măsuri, uh, pe, pardon, pe fundamente ecologice ar trebui să se îmbunătățească procesul de monitorizare și o revizuire a acordurilor internaționale în domeniul pescuitului. Mulțumesc, doriți să interveniți? Nu sunteți mulțumit de cele spuse de mine? Da. Da, da, cred că, mă, mă scuzați, foarte rapid. Uh, sunt clar împotriva, poate nu m-am exprimat bine mai, mai înainte sau nu m-ați înțeles bine, vreau să spun că colegul meu Robert Șic a plecat, dar uh, um, Basilia n-a căzut încă și să știți că nu-mi schimb părerea așa de, de frecvent ca șosetele. Uh, Vreau să vă spun că um, părerea Comisiei este un pas înainte, dar nu reprezintă o schimbare a principiului. Deci sunt mulțumit, dar numai într-o oarecare măsură. Și nu mă provocați la o a doua intervenție ca să pot să intervin. Dar o să trec acum la următorul vorbitor și voi da acum cuvântul reprezentantului Letoniei, domnului Martins Rose cienījamā priekšsēdētāja, jau vairs klāt nēsošā komisāra, cienījamie. Doamnă președinte, stimați colegi din alte parlamente naționale, vreau să vă vorbesc despre procedură pentru că se pare că uh, alfabetul latin a fost revizuit cumva și litera L a fost exclusă. Este în ceea ce privește noua politică comună de în domeniul pescuitului, aici trebuie să fim foarte atenți la reducerea poverii administrative. În același timp, trebuie ca sistemul să fie mai transparent și simplificat. În special, principiul regionalizării este deosebit de important discuția purtată în instituțiile europene uh, va fi mai plină de substanță și la discuție ar trebui să participe numai țările ale căror flote participă la uh, activitatea de pescuit într-o anumită regiune. Durabilitatea este o piatră de temelie a în domeniul pescuitului. Orice acțiuni restrictive ar, ar trebui să prevadă și mecanisme de compensare pentru a garanta un venit adecvat într-o anumită regiune dată. Aș vrea să vă spun că Letonia are o graniță maritimă de peste 500 de kilometri și uh, de aceea multe multe regiuni depind de pescuitul costier și Uh, viabilitatea, durabilitatea vieții în aceste regiuni uh, trebuie să fie luată în considerare atunci când ne gândim la viitor. Zona de 12 mile maritime trebuie să fie uh, menținută pentru flotele naționale, numai cu excepția unor acorduri bilaterale între țări de asemenea, principiul durabilității trebuie să fie menținut, conform căruia drepturile de pescuit se acordă în funcție de factori istorici. Asta înseamnă că, de fapt, capacitatea noastră nu trebuie să fie atrasă uh, în alte regiuni. Acele state membre care și-au uh, ajustat uh, uh, flotele în funcție de disponibilitatea stocurilor de pește, ar putea să aplice condiții mai favorabile spre deosebire de țările care încă nu au făcut această ajustare. mai multe uh, organizații regionale din afara uh, jurisdicției Uniunii Europene ar, ar trebui să fie centralizate prin uh, Agenția de Control al Pescuitului, iar statele membre ar putea să contribuie trimițând uh, inspectori de la nivel național acolo uh, ceea ce ar putea să fie motivant și ar optimiza controlul, controlele uh, ajutorului financiar acordat de Uniunea Europeană. În ceea ce privește acvacultura, trebuie să acordăm o mai mare atenție dezvoltării tradiționale a acvaculturii în apele interne. Nu toată lumea poate să dezvolte acvacultura în ape maritime din diferite motive geografice, de climă și așa mai departe. În plus, ă, schimb Uh, aceste cote transferabile individuale ar trebui să fie uh, aplicate doar între statele membre ale Uniunii Europene și nu între uh, pescari. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În continuare, domnul Ferreira, Portugalia. Obrigado, senhora Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi salut pe reprezentanții Parlamentelor Naționale prezenți alături de noi. Cred că astăzi s-au făcut observații și comentarii, s-au exprimat îngrijorări și obiecții critice care sunt foarte importante și care ar trebui să fie luate în considerare fie de Parlamentul European, fie și mai ales de Comisia Europeană. În același timp, aș dori să solicit reprezentanților parlamentelor naționale să urmărească în următoarele luni această dezbatere. Mai ales în al doilea semestru al acestui an, i-aș ruga să fie foarte atenți, așa cum au demonstrat că au fost și până acum, și să participe la fel de activ în această dezbatere, fiindcă cred că va fi foarte importantă. O să ridic două chestiuni din, în ceea ce este capacitatea și drepturilor transferabile. Capacitatea. S-a spus în nenumărate rânduri că există la ora actuală o realitate diferită la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Cred că reprezentantul Bundestagului a spus, pe bună dreptate, nu există o flotă europeană, ci există flote naționale. Iar aceste flote naționale, în ultimii 20 de ani, au suferit evoluții diferite în ceea ce privește reducerea capacității excedentare. Chiar și doamna comisar a recunoscut acest lucru, chiar și la audierea uh, sa, în momentul în care a fost aleasă, a recunoscut eforturile făcute de statele membre pentru reducerea flotei și consecințele acestora, acestea au, au fost foarte diferite de la un stat la altul. În ceea ce privește capacitatea excedentară la nivel uh, general, așa cum se întâmplă în, um, în Cartea Verde și dacă nu recunoaștem uh, realitatea diversă de la fața locului în ceea ce privește flotele naționale și tipurile de pescuit. Acum, o propunere universală, fără o evaluare uh, anticip, prealabilă a realității diferite la nivelul european nu este o soluție viabilă. Acum, în ceea ce privește drepturile transferabile, vreau să vă spun că ceea ce a fost prezentat de comisie ca un subiect de dezbatere este prezentat acum ca fiind un subiect unic, fără, o soluție unică fără alternativă. Eu cred că Dat fiind uh, îngrijorările exprimate aici, această situație este inacceptabilă. Colega noastră, doamna raportor, uh, care a efectuat raportul privind Cartea Verde, spune că a existat un consens în ceea ce privește orientările din Cartea Verde. E adevărat, dar vă rog să remarcați faptul că orice referire explicită la adoptarea drepturilor uh, transferabile a fost eliminat din proiectul de raport final pentru a se obține acest consens. Iar în ceea ce privește aplicarea la nivel național în mod unic și exclusiv, ar mai fi multe de spus, dar uh, vreau, nu vreau să depășesc timpul alocat și vă spun că nu există nicio garanție Vreau să întreb dacă există o garanție că un investitor într-un anumit stat membru poate să uh, cumpere drepturi dintr-un alt stat membru, dar fiind regulile care există acum, care reglementează piața internă în conformitate cu tratatele. Mulțumesc! România, a... domnul Marian Avram, trei minute. Doamnă președintă, stimați colegi din Parlament, reprezint camera deputaților comisia pentru agricultură. sunt ales deputat într un colegiu din județul tulcea în delta dunării unde există cincizeci din resursa piscicolă națională. românia are un program național pentru piscicultură programul operațional pentru pescuit derulat de ministerul agriculturii și dezvoltării rurale problema pescuitului i acvaculturii este privită în ansamblu în contextul scăderii resursei piscicole la marea neagră dar i în apele ă, interioare în lacuri râuri în fluviul dunărea i în delta dunării. planul operaional pentru pescuit prevede dezvoltarea durabilă a pisciculturii i serviciilor conexe sunt implicai în grupurile de aciune locală comunităile i asociaiile profesionale de pescari pentru implementarea măsurilor. dorim pe baza celor discutate din cartea verde sprijinirea acvaculturii prin creșterea resurselor piscicole ca o soluție pentru oprirea declinului resurselor cooperarea regională cu bulgaria la marea neagră în cadrul politicii comune pentru pescuit și al unei comisii consultative regionale pentru gestionarea regională reguli clare privind trasabilitatea ambalarea etichetarea i fiscalizarea capturilor combaterea braconajului dorind de asemenea o privire a pescuitului prin prisma economiei de piaă dar i prin prisma factorilor de mediu social i tradiional a comunităilor de pescat. dezvoltarea unei activităi alternative pescuitului cum ar fi agroturismul activitățile meșteșugurești tradiționale exploatarea altor resurse locale. de asemenea dorim studii pentru evaluarea ecosistemului și a nivelului de suportabilitate a resurselor piscicole în marea neagră dunăre și delta dunării. vă mulțumesc. Mulțumim din partea Parlamentului European, doamna Lovin. Mulțumesc, președinte. Mulțumim tuturor colegilor. A fost foarte interesant să auzim ce aveți de spus și aș dori acum să vă reamintesc de o altă hotărâre luată aici și anume politica integrată marină și faptul că Uniunea Europeană dorește să aibă standarde de mediu foarte înalte în domeniul marin până în anul 2020. Și trebuie să includem și aceste aspecte în uh, reforma politicii comune. Nu e vorba numai de pescuit, uh, nu numai pescuitul determină ce se întâmplă cu marea. Trebuie să avem politici de mediu și, uh, de asemenea, legislație de protecție și dacă discutăm despre aceste cote sau drepturi individuale transferabile, verzii consideră că trebuie să ne gândim la tipul de pescării la care vrem să le aplicăm. Uh, sigur că pescuitul este un bun comun și resursele de pescuit uh, trebuie să vedem către cine se îndreaptă și trebuie să facem o legătură între drepturile de pescuit și cei care pot să demonstreze că pot să pescuiască într-o manieră durabilă din punct de vedere al mediului și din punct de vedere social. Suntem de acord cu Danemarca, care spunea că, uh, din punctul lor de vedere, dacă se poate face un pescuit selectiv și se pot folosi cât se poate folosi cât mai puțin combustibil, atunci ar trebui să li se acorde mai multe resurse uh, și mai multă prioritate. Și noi considerăm că acesta este drumul uh, de urmat. Și uh, mai ales trebuie Uh, ne referim la motorina neimpozitabilă care uh, este un mecanism foarte pernicios. Nu, până la urmă nu este în beneficiu nimănui și duce de fapt la epuizarea resurselor de pește. Și în felul acesta va continua suprapescuitul, pescuitul în exces. De asemenea, etichetarea, nevoia de etichetare este absolut evidentă. ceea ce i-ar permite consumatorului uh, să aleagă la tarabă, iar uh, pescarul ar avea și el un venit mai bun. Acum să ne referim la acordurile externe. Aceste acorduri de parteneriat sunt foarte importante și nu trebuie să le uităm uh, ca parte a reformei politicii comune aceste acorduri trebuie să fie încheiate cu țări care arată, din punct de vedere științific, că au resurse bune de pescuit. Mulțumesc foarte mult, Slovacia, domnul Tibor Leborski. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Din perspectiva Republicii Slovace, considerăm că lumea apelor, a acvaculturii ar trebui să devină un domeniu nou, un domeniu care să aibă propriile sale instrumente, pentru că Republica Slovacă este o republică continentală și în felul acesta putem și noi să intrăm în lumea pescuitului. Există o dezbatere legată de mm, natura toxică a malachitei verzi și cred că trebuie să vedem ce concentrații sunt acceptabile sau ce este peste uh, acceptabil peste nivelul respectiv în acuacultură. De exemplu, produsele importante trebuie să fie supuse unor inspecții oficiale și este uh, necesar să ne asigurăm că există legislație privind siguranța alimentară și că această legislație este respectată, mai ales în domeniul acvaculturii în apă dulce. Trebuie să ne aducem mereu aminte, să nu uităm că trebuie să existe un echilibru uh, între protejarea peștilor și protejarea animalelor de pradă, cum ar fi cormoranii și uh, alte animale asemănătoare. Mulțumesc. Din partea Parlamentului, domnul Gallagher din Irlanda. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, cred că reuniunea de astăzi este foarte importantă. Schimbul de vederi este foarte util din perspectiva mea I-am ascultat uh, contribuțiile uh, reprezentanților Irlandei, am ascultat ce au spus și ce au spus ei este exact ce voi spun, ce spun eu aici în fiecare zi. Așa încât uh, sunt convins mai mult decât oricând că toate contribuțiile țărilor reprezentate aici arată că regionalizarea este foarte importantă doamna comisar s-a referit la acest lucru. Regionalizarea nu înseamnă descentralizare și avem cu toții motive foarte bune pentru a face acest lucru. Nu există o singură măsură valabilă pentru toată lumea și pentru a pe, proteja pescuitul artizanal trebuie să revizuim această politică comună mai ales când e vorba de micile state costiere și de vasele mici costiere. 80% uh, din vasele noastre sunt vase mici, ceea ce nu au un impact foarte mare asupra resurselor. Acordul de la Haga este extraordinar de important și are un impact asupra politicii agricole comune și reformei politicii de pescuit. Eh, impozitele nu sunt perfecte și trebuie încă să vedem dacă putem găsi o soluție mai bună pentru a revizui această politică. Sigur, e foarte simplu să spunem că sistemul acesta al descărcării al, în mare trebuie eliminat, dar trebuie să-i stimulăm pe pescari dacă ei capturează pești care, în mod normal, sunt aruncați înapoi în mare, trebuie să primească o compensație pentru faptul că au ieșit pe mare. Aquacultura. Trebuie să îmbunătățim competitivitatea la nivel național și european importăm pește din țări terțe și am putea înlocui acest lucru dezvoltând uh, acvacultura în țările noastre. Sigur, cine știe mai multe despre acest lucru? Poate nu într-o manieră științifică, dar trebuie să ne gândim că există cunoștințe disponibile exact la pescari, la producători. Ei trebuie să aibă o contribuție majoră uh, la adunarea de cunoștințe științifice și acest lucru trebuie să fie avut în vedere pe o bază juridică corectă. S-a referit foarte multă lume la uh, drepturile individuale transferabile. Uh, dacă urmează să fie introduse, noi nu avem putere de codecizie aici. Ar trebui să fie o chestiune care să depindă de fiecare stat membru, iar statul pe care îl reprezint nu este în favoarea acestei idei și trebuie să fim lăsați să continuăm activitatea așa cum am făcut-o și până acum nu sunt bani pentru casare. Trebuie să ne gândim ce facem în acest lucru. Dacă nu sunt bani pentru acest lucru, trebuie să găsim uh, eu știu, maniere de a găsi bani. Păi, ei trebuie să se poată pensiona anticipat și să dăm locuri de muncă tinerilor pescari care nu au locuri de muncă, care sunt șomeri. Deci, în concluzie, cred că a fost o zi bună și este bine că văd comisia este gata să ne asculte și să preia multe din recomandările care sunt comune majorității țărilor reprezentate aici. Mulțumesc și acum pe numele Spaniei, domnul Garcia Diaz. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Joaquin Garcia Diaz, purtătorul de cuvânt al grupului eh, parlamentarilor populari reprezint o provincie maritimă, Galicia, și firește cu permisia președinției vreau să vă aduc aminte că anul acesta este anul sfântul al lui Santiago de la Compostela, se poate face pelerinajul respectiv și de asemenea se poate mânca și pește foarte bun și fructe de mare foarte bune în zona respectivă, deci vă invităm la Santiago de Compostela. Acum să revenim la problema sectorului pescar. Este un sector fundamental în Spania, este un sector fundamental în, în zona mea. Suntem uh, lideri, suntem țara care consumăm cel mai mult pește în Uniunea Europeană. Avem regiuni foarte mari care depind de pescuit, așa încât toată această dezbatere ne preocupă și ne interesează foarte mult. Colega mea din Congres, doamna Maria Antonia Trujillo, a accentuat importanța propunerilor făcute în timpul președinției spaniole la reuniunea de la Corunia, iar grupul nostru parlamentar și partidul politic pe care îl reprezint Partidul Popular au uh, dus, continuat această dezbatere, au elaborat documente pe care vă invit să le citiți și pe care sunt gata să vi le pun la dispoziție dacă doriți. Vreau să o prejin. Felicit uh, pe președinta Comisiei pentru această inițiativă așa cum au arătat foarte mulți uh, invitați aici, pentru că avem posibilitatea să avem această dezbatere. Nu este o dezbatere interguvernamentală, ci este o dezbatere care interesează întreaga societate și care trebuie să ajungă la tot sectorul pescuitului. Aș dori să mă refer la doar câteva dintre măsurile pe care le-am cuprins în documentul la care m-am referit. Uh, document care au fost expuse de colegii de la Senat, de domnul senator Torres Colomer, care cunoaște foarte bine problema aceasta, pentru că este uh, primar al unui uh, oraș uh, din zona respectivă. Între altele, obiectivele politice ale reformei politicii comune de pescuit trebuie să mențină trei linii importante, și anume aspectele sociale, economice și ecologice dar înțelegem că aceste trei uh, aspecte nu pot fi prioritizate, că au importanță egală. De asemenea, considerăm că trebuie să stabilim regimuri diferențiate pentru a proteja flotele costiere artizanale. Foarte mulți deputați au menționat acest lucru, au menționat pescuitul artizanal. S-a spus acest lucru și eu vreau să reafirm acest lucru că este foarte important să definim ce înțelegem prin flotă artizanală flota de, de aceasta trebuie să fie susținută ținând cont de impactul socioeconomic pe care îl are pentru a conserva ceea ce s-a spus aici și anume țesătura socială, aspectele culturale ale multor popoare și apoi uh, principiul stabilității relative și introducerea drepturilor transferabile de pescuit. Vreau să clarific acest lucru și în cele din urmă vreau să accentuez nu numai necesitatea de a adapta de, de, a face un echilibru între prețul de origine și prețul la consumator, să ne aducem aminte de riscurile pe care și le asumă pescarii uh, și, de asemenea, considerăm că este necesar să potențăm uh, durabilitatea uh, pescuitului în apele exterioare. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul pentru Parlamentul European domnul Hutton, care e scoțian. Scoțian. Aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, După cum bine ați spus, reprezint națiunea uh, de pescari Scoția, care adăpostește 70% din uh, interesele industriale ale Marii Britanii. Apele scoțiene reprezintă 20% din uh, ceea ce sunt considerate ape europene și Ah, poate asemenea mie veți fi surprinși să aflați că nu am fost uh, reprezentați aici de un Parlament Național și în Parlamentul Britanic au fost alegeri și poate um, au fost un pic distrați, distrași de acest eveniment. Uh, dar uh, acest lucru nu ne surprinde pe noi și um, nu ne surprinde faptul că guvernul britanic nu transformă uh, Uh, industria de pescuit într-o prioritate în discuțiile europene. Încă o dată, um, aproape toată lumea a spus că regionalizarea este o idee bună, cu mici variațiuni, um, cine și ce trebuie să facă. S-a discutat uh, foarte mult despre drepturile transferabile și s-au făcut foarte multe comentarii negative. Aș dori uh, să uh, Um, mă adaug, să împărtășesc și eu scepticismul în ceea ce privește aceste drepturi transferabile, mai ales așa cum au fost propuse la nivelul comisiei. Accept asigurările, domnule comisar, uh, care ne spune că dorește să ocrotească flotele naționale, cotele și așa mai departe, dar eu cred că în momentul în care vom avea o propunere la nivel european de a avea aceste drepturi transferabile, nu va trece mult timp uh, înainte ca aici să se spune că avem o piață unică, deci trebuie ca acesta să fie transferabilă la nivel internațional. Comisia ne dă exemplul Danemarcei ca o poveste de succes în ceea ce privește drepturi transferabile, însă eu um, uh, răspund că această poveste a fost de succes fiindcă uh, a fost concepută de Danemarca pentru Danemarca în Danemarca și uh, așa, așa ar trebui să stea lucrurile în toate statele membre dacă acestea doresc să conceapă o astfel de soluție sau nu. În ceea ce privește drepturile transferabile, fie că le avem sau nu, avem nevoie de o definiție a pescărilor, de artizanale și trebuie să protejăm uh, flotele naționale. Nu cred că putem uh, defini exploatările de mici dimensiuni la nivel european și asta uh, s-a mai, s-a mai vorbit despre acest lucru astăzi. Navele, embarcațiunile de dimensiuni mici din Cipru, de pildă, ar putea să fie foarte diferite de um, de embarcațiuni de pescuit de dimensiuni mici din Scoția. Este vorba de um, o populație o populație mică din Scoția, de pildă, o comunitate mică, uh, poate să să aibă embarcațiuni foarte mari dacă le comparăm cu ale Ciprului sau Maltei, de pildă. Dar, iată, încă o dată, uh, statele membre ar trebui să hotărască ce trebuie să fie ocrotit și ce nu. Haideți să propunem uh, o gestionare a zonelor, a, a zonelor maritime și să permitem statelor membre care au drepturi de pescuit să hotărească ce măsuri de conservare și de gestiune sunt binevenite. Fiindcă ele sunt cele care vor avea cele mai mult, cel mai mult de câștigat de pe urma conservării și, gest, și bunei gestiuni și, uh, doamna președinte, la sfârșitul schimbului de păreri cu domnul Cadec, a spus că este greu să avem o politică comună care să aibă deplin succes. Noi avem 25 de ani de experiență în Scoția, ceea ce dovedește exact cum stau lucrurile. Deci haideți să, eh, să dăm competențele europene înapoi statelor membre cu o industrie de pescuit dezvoltată, fiindcă ele au cel mai mult de câștigat și atunci eh, sunt stimulate să aplice măsurile cele mai potrivite pentru ele și pentru viitorul industriilor lor. Vă mulțumesc! Eh, Sigur că este și asta o opțiune. În continuare, în partea Senatului Spaniol, domnul Vincente Llanos. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervin ca reprezentant al Senatului Spaniei, aparțin Comisiei pentru Agricultură și Pescuit a Senatului și aș dori să accentuăm aspectul social pe care îl are și Cartea Verde privind reforma politicii comune de pescuit. Apropo de alte chestiuni reieșite din Cartea Verde. Dimensiunea socială a politicii comune Ideea de a găsi formule care să permită dialogul social, stabilirea unor stimulente pentru a-i aduce pe tineri către acest sector sau necesitatea de a asigura niște condiții sigure la uh, bordul vaselor. Sunt măsuri care trebuie luate la timp pentru a aduce la bun sfârșit această reformă. Cât privește aquacultura, cererea de produse pescu- de pescuit a crescut la nivel mondial, așa încât uh, exploatarea mărilor trebuie să permită uh, faptul că agricultura trebuie să devină reacția față de această creștere. Administrația de pescuit spaniolă dorește o acvacultură planificată, responsabil, durabil și care să protejeze mediul și care să garanteze consumatorului produse de nivel înalt, sigure și sănătoase. Comisia a prezentat recent strategia printr-o comunicare adresată Consiliului și Parlamentului European privind viitorul agriculturii care își propune sporirea competitivității, creșterea durabilă și îmbunătățirea guvernanței pentru a asigura dezvoltarea agriculturii împreună cu sectorul de pescuit și pentru a asigura rolul pe care trebuie să-l joace în viitor agricultura. Ea trebuie să se integreze în politica de pescuit comună, devenind un pilon al dezvoltării europene. Trebuie să dezvoltăm măsurile necesare pentru ca agricultura să se integreze pe piață cu același nivel ca toate celelalte produse. Sunt, știm foarte bine că ne bucurăm de sprijinul Comisiei Europene, dar trebuie să vă reamintim de fiecare dată când este necesar să ne bucurăm de, această, de acest sprijin și vreau să mă refer acum la pescuitul costier artizanal pe care îl considerăm o componentă a acestei viziuni integrate asupra acestui domeniu. Din punctul nostru de vedere trebuie să intre aici gestiunea sistemelor specifice, protejarea zonelor costiere care depind de comercializarea și transformarea produselor sale, atragerea tinerilor în acest sector și formarea lor profesională și în același timp trebuie să se mențină condițiile necesare pentru profesia de pescar, garantând în același timp și siguranța celor care practică această meserie. Mulțumesc! Și acum a cerut cuvântul doamna Rodust. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu din suflet uh, invitatei noastre. Această întâlnire demonstrează foarte clar că Parlamentul ia în serios uh, competențele de codecizie și uh, e bine că ne-am întâlnit cu omologii noștri din statele membre pentru a arăta cum cât de în serios luăm noi lucrurile. Colegul din Suedia a vorbit despre durabilitatea și necesitatea ei la nivel economic. O chestiune foarte importantă, bineînțeles, fiindcă numai dacă avem durabilitate la nivelul industriei pescuitului vom reuși să conservăm acest bun comun despre care vorbim, astfel încât uh, nepoții noștri și uh, strănepoții noștri să știe ce să, să știe și ce este un pește, să vorbim uh, despre un procent uh, atât de ridicat al pescuitului, iar durabilitatea trebuie să fie organizată dacă dorim să conservăm resursele haliutice. Numai așa vom putea menține locurile de muncă și tradițiile din comunitățile pescărești, iar pe viitor avem nevoie de o politică integrată a mărilor. În fiecare zi, la televizor, Vedem care sunt uh, efectele, iată, unei deversări de petrol uh, și vedem ce se întâmplă uh, în momentul în care mările devin halte de gunoi. Mările nu sunt doar căi de transport, ci, um, ci, un, ci resurse haliutice semnificative. Vorbim de o perioadă de 10 ani, dar haideți să nu uităm că aceasta este o industrie incipientă. Avem nevoie, în dezvoltare, avem nevoie de, uh, de planificare pentru ca regulile de protecție a mediului înconjurător și de protecție a biodiversității să se aplice. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de industria turismului, care joacă un rol foarte important. S-a făcut observații și în ceea ce privește cercetarea și aici mai avem cale lungă de bătut. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, echipament selectiv uh, pentru a reduce capturile secundare, așa cum s-a întâmplat în Suedia. E, a fost foarte interesant să analizăm echipamentul tehnic care a fost dezvoltat. Bineînțeles, are nevoie de mai multă finanțare pentru a avea echipament modern și uh, bine pus la punct. Durabilitatea, cum spuneam, presupune inspecții, controle eficiente și măsuri de, și măsuri de control. La ora actuală, sistemul inspecțiilor este de, deficitar la nivel european. Iar ministrii de finanțe trebuie să fie convinși să bage mâna în buzunar, să scoată, mai, să scoată bani pentru inspecții și controle. Înțeleg, doamna președinte, că mi-am depășit timpul alocat, dar sunt multe lucruri în politica comună de pescuit și Joseph Barrera, raportorul din umbră, și s-a asigurat că s-au regăsit uh, vederile socialiștilor. Domnul, Domnul Duxling are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, aș dori să mulțumesc uh, Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la această reuniune foarte interesantă. Însă mă îngrijorează puțin uh, să aud uh, toate cele spuse. Distribuim resurse piscicole pe care nu le avem. Ar putea să tragem unele învățăminte din istorie. 8 din 10 uh, specii comerciale piscicole sunt uh, exploatate excesiv în uh, apele europene. Și asta pe banii contribuabililor. Mă bucur că doamna comisar spune că nu vrea să mai financeze casarea și că nu nu vom avea subvenții și pentru combustibil, fiindcă astfel uh, punem bețe în roate apariției unor uh, echipamente eficiente. Cetățenii europeni nu vor să dea bani din buzunar pentru o industrie a pescuitului ineficientă. Cu toții suntem de acord că lucrurile trebuie să se schimbe. La ora actuală ne lipsește îndrăzneală politică. PCP-ul se bazează pe uh, piloni economici de mediu și social și dacă nu te sprijin pe toți acești piloni, atunci se dărâmă construcția și asta s-a întâmplat. S-a dărâmat construcția la nivel social, economic și de mediu. Este important ca mediul înconjurător să fie principala prioritate pentru a avea o politică maritimă integrată. Într-o analiză finală, nu îmi dau seama dacă pescuitul este un bun uh, comun, cum se poate vinde. Există posibilitatea utilizării, vânzării dreptului de utilizare, dar nu putem vinde pescuitul, fiindcă nu, nu, de, nu este un bun pe care îl deținem. În ceea ce privește exploatările piscicole, acvacultura, acvacultura nu este tot timpul durabilă, depinde doar ce timp de acva, despre ce tip de acvacultură vorbim. Dacă trebuie să, dacă hrănim uh, pești cu alți pești și, bine, depinde despre ce specii de, de pești vorbim. Cred că Uniunea Europeană trebuie să cerceteze posibilitatea de dezvoltare a acestui domeniu, dar trebuie să avem grijă ce, ce măsuri sprijinim. s a discutat uh, foarte multe chestiuni despre eliminarea interdicțiilor, despre, mă scuzați, uh, interzicerea um, aruncării în, peste borda capturilor. Până la urmă să vom rămâne fără resurse piscicole și trebuie să avem grijă să nu se întâmple acest lucru. Iată sfatul meu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 când se spune că deciziile noastre nu sunt decât politice. În al doilea rând, se spune că în Europa cea bogată își permite să aibă mai multe tipuri de acvacultură, de culturi de piscicole, mai ales în mările, în, scuzați-mă, apele Mării Nordului. Și să vă dau mai multe exemple. Suntem cea mai mare piață de importuri de produse piscicole și de pește. Consumăm 10 milioane de tone anual și nu putem să producem la nivel european decât 2 milioane din resurse proprii. Asta din cauza normelor de siguranță pe care dorim să le aplicăm, dar trebuie să ne asigurăm că și produsele importate respectă aceleași reguli. Am vorbit despre un anumit tip de pescuit dacă ascultăm pe colegii din țările baltice, din Finlanda, ne dăm uh, seama că unii pești de pe lista roșie sunt încă consumați și colegul din Slovacia a spus același lucru. Uh, daunele cormoranilor uh, asupra cormoranilor acestea sunt în, um, în primejde. Puteți vedea acest lucru cu ochiul liber în momentul în care vedem ce s-a întâmplat cu populația de delfini. Este vorba de mii de tone pe care bogata Europa uh, le, le utilizează. Această specie este pe cale de dispariție. Dar iată, în același timp spunem că trimitem țărilor sărace din Africa propriile lor uh, resurse și trebuie să spunem foarte clar că sunt foarte multe tensiuni aici, iar în ceea ce privește uh, PCP-ul și poziția Germaniei în acest uh, sens. Doamna Romf a luat cuvântul în acest sens și vreau să-i mulțumesc. Încerc să mă mai calmez un pic și aș dori să vă spun că Europa este un continent minunat, cu o industrie a pescuitului foarte dezvoltată, iar turismul la fel de important și el, iar legătura între Uh, moștenirea culturală a pescuitului și uh, apele maritime uh, și turismul, iată o legătură care trebuie dezvoltată în continuare. Mulțumesc. Ultimul vorbitor din partea invitațiilor este domnul Krocikowski din Polonia. Doamnă președinte, Stimați colegi din partea parlamentelor naționale, doamnelor și domnilor, s-au spus foarte multe lucruri importante în timpul discuției noastre de astăzi și n-aș vrea să repet ceea ce s-a afirmat deja în această sală legat de politica comună în domeniul pescuitului. Un lucru important de spus ar fi că um, trebuie să avem un management, o gestiune corectă și credibilă și asta implică regionalizarea pe bază științifică corectă. Așa, um, se va acorda o influență reală și o putere uh, reală autorităților regionale și locale. Să nu uităm de principiul solidarității. Cred că putem face mult mai multe dacă cooperăm. Uh, vor fi decizii pe care va trebui să le luăm noi ca urmare a tratatului de la Lisabona, nivelul local și regional de guvernare um, au un rol special de jucat, ceea ce va avea un efect pozitiv. Cred că părerile exprimate astăzi aici vor fi ascultate, nu numai aici, ci și în alte foruri. Uh, și acesta, aceasta va fi o abordare pozitivă și constructivă. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de a avea grijă de micile exploatări piscicole costiere. Trebuie să ne asigurăm într-adevăr că ele sunt uh, protejate acești mici pescari trebuie să poată să reziste în fața marilor companii care altfel ar distruge sursa de venit uh, pentru uh, pescarii din zonele costiere. Cred că aceasta este calea cea bună de urmat și cred că ar trebui să evităm exemplele negative. Acum? Nu. Doamna Patras? Și apoi voi interveni eu ca deputată și nu ca președintă. Aș dori Aș dori să vă spun următoarele și voi începe cu o propoziție spusă deja, și anume această reformă este ultima șansă pe care o avem să facem marea reformă a politicii comune de pescuit dacă vrem ca pescuitul să rămână o activitate în viitor. În al doilea rând, toate problemele aduse aici în discuție sunt supracapacitatea și pescuitul excesiv. Puteți să spuneți că poate o flotă nu are supracapacitate, dar aceasta e o problemă nu numai a Uniunii Europene, ci a lumii întregi. Așa încât aceasta a fost, de fapt, eșecul măreț al modelului nostru de gestiune. Deci, mă, nu înțeleg că unii vor să rămână în continuare cu același model. Și apoi e nevoie de flexibilitate. Trebuie să avem un model mai flexibil cu două aspecte importante care să fie ușor de controlat la nivelul Parlamentului, pentru că foarte mulți v-ați referit la sistemele de control, la sistemele de gestiune a resurselor și, în al doilea rând, modele de gestiune uh, cum vorbea doamna comisar despre aceste drepturi individuale transferabile care să se aplice acelor segmente de flotă care au o structură mai antreprenorială și care au probleme de competitivitate într-o economie globalizată. Cred că acest segment de flotă care are o structură antreprenorială și care trebuie să fie competitivă pot se pot fi posibile, se pot menține, dar trebuie să fie și autofinanțabile, adică să nu depindă de finanțarea publică, deoarece finanțele publice, cum spunea doamna comisar, o să se termine pentru foarte multe motive care au fost deja expuse aici și care țin și de participarea noastră la Organizația Mondială a Comerțului. Adică cei care apără modelul de gestiune vechi se bazează pe finanțarea publică care se va termina, fie că vrem noi, fie că nu. Și de finanțele publice care vor putea fi folosite vor fi folosite pentru acele flote care nu se pot autofinanța, pentru segmente care nu pot să aibă alte modele, eu știu, care nu pot folosi aceste drepturi individuale, care nu sunt recomandate numai de comisie, ci sunt recomandate de FAO și de Organizația Mondială a Comerțului. Sunt modele eficiente din punct de vedere economic și care reduc problema supracapacității. Aceasta este marea problemă cu care ne confruntăm și pe care nu am putut să o rezolvăm nici măcar prin finanțare publică. Deci cred că trebuie să fim flexibili și să înțelegem că trebuie să schimbăm acest model de gestiune și să ne adaptăm la diverse pescării, la diverse flote și așa mai departe. Și la diverse modele de finanțare care nu sunt cele pe care le folosim acum. Asta trebuie să facem acum. Iar voi încheia ce am avut de spus, iar acum voi da cuvântul Comisiei Europene pentru cinci minute și apoi doamna Patran. Vă rog. Domnul Penias, aveți cuvântul și apoi doamna. Mulțumesc, doamnă președinte. Cinci minute fiecare dintre cei doi vorbitori care urmează și apoi trei minute pentru mine. Dumneavoastră, ca reprezentant uh, al Comisiei și ca bun funcționar, aveți capacitatea de sinteză și veți putea răspunde la toate întrebările puse în cinci minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu cred că am multe răspunsuri de dat în acest moment. Aș dori poate să repet ce a spus doamna comisar și anume, este nevoie să avem un sistem care să poată să răspundă la provocările cu care se confruntă acest sector în următorii zece ani. Deci nu vorbim de un sistem numai în anul 2013 sau, ci trebuie să fie un sistem valabil care să facă față provocărilor, modificărilor, greutăților până în anul 2022. Despre asta vorbim acum. Aș dori, de asemenea, doamnă președinte, să arăt că uh, Comisia este uh, în plin proces de gândire uh, nu voi merge dincolo de cele spuse de doamna comisar. Uh, ideile sunt cele care au fost deja prezentate până acum. Deci, în ceea ce privește celelalte întrebări, suntem într-o etapă în care ne interesează foarte mult să auzim toate ideile care ne pot fi propuse. Firește că am luat notă de multe idei bune exprimate în această dezbatere și Comisia le va analiza cu cea mai mare atenție. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc, doamna Patrau. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, am cerut cuvântul în calitate de portugheză și um, asta pentru a mă folosi și de elementul de autoritate, spunând aici că vorbesc în calitate de portugheză, ceea ce înseamnă că este vorba de țara cu zona economică exclusivă cea mai mare uh, din Uniunea Europeană, iar eu vin din uh, Azore, o, o zonă exclusivă foarte mare, iar Portugalia în Portugalia, casarea flotei a fost foarte accentuată. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul la sfârșit uh, acum și aș dori ca acum să vorbesc în calitatea mea de raportor pentru a vă spune că în această după-amiază am avut o întâlnire foarte interesantă care nu a făcut decât să coroboreze, să consolideze consensul pe care, la care am ajuns înainte. Cu toții ne dăm foarte bine seama de ce este important și ce trebuie făcut. Ne dăm seama că acest drum nu va fi ușor, că va necesita costuri și va trebui să avem curaj să fim foarte îndrăzneți pe acest drum. În acest context, deci, aș dori să subliniez un aspect care este evident și, bineînțeles, există o controversă aici. Este vorba despre drepturile transferabile. Cu toate acestea, eu sunt de părere că și această chestiune ar putea să aibă un cadru de soluționare mai favorabil dacă noi ne concentrăm foarte serios asupra regionalizării, fiindcă dacă vom avea un model de regionalizare bine pus la punct, și uh, bazat pe incluziune, foarte multe dintre chestiunile care sunt controversate la ora actuală ar putea să-și găsească o soluție favorabilă. De pildă este vorba de modelul de gestiune. Într-adevăr, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Nu putem să ne închipui că, că vom avea un model unic pentru toate țările, pentru toate uh, pescăriile. Dar uh, cine va avea ultimul cuvânt dacă regionalizarea se face bine? Atunci va exista posibilitatea ca această uh, decizii, ca aceste decizii să fie descentralizate și dacă vorbim despre acest lucru, putem vorbi și despre criteriile de diferențiere între um, flotele industriale și artizanale. Eu um, aș putea să vin aici cu un evantai de criterii comune pentru Uniunea Europeană,